<laughs> La séance commence. Stimați colegi, începe ședința. Bună ziua, doamnelor și domnilor! V-aș ruga pe toți cei care încă nu v-ați ocupat locul să o faceți, pentru că deja începem cu o mică întârziere. Uh, această ședință este deosebit de importantă, cu ordine de zi foarte încărcată, așa că aș vrea să avem timp suficient pentru a-i asculta pe experții prezenți și pentru a putea să uh, dezbatem subiectul cu ei. În primul rând, doresc să urez bun venit celor 25 de membri ai parlamentelor naționale care reprezintă astăzi aici 13 state membre. De altfel vreau să scuz uh, propria mea țară. Trebuia să avem și noi trei reprezentanți aici de la Senat și Adunarea Națională, dar întrucât știți că o lege foarte importantă urmează să fie votată astăzi în uh, Parlamentul Național, acești trei colegi nu au putut să se deplaseze, însă cu siguranță le voi prezenta rezultatul lucrărilor. Vă reamintesc că raportul uh, <clears throat> privind piața internă și spațiul economic european a fost uh, adoptat în 7 septembrie și solicita o mai bună comunicare. În acest context, uh, salut în special uh, prezentarea reprezentanților suedezi și reprezentantului norvegian, domnul Tors Wickham, și mă scuzați pentru pronunție, spune doamna președinte, de altfel, doresc bun venit tuturor membrilor uh, Parlamentului European și ai Comisiei IMCO. Um, sper că um, cei care încă nu sunt în sală ni se vor alătura în curând, fiindcă ar fi mare păcat să nu profite de ședința de astăzi. Vreau să subliniez importanța acestui eveniment, uh, având în vedere consolidarea rolului Parlamentului European ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Salutăm uh, prezența um, membrilor din parlamentele naționale care au și ei un rol important conferit de Tratatul de la Lisabona și acest lucru ne permite să colaborăm mai bine noi, parlamentarii europeni, cu fiecare stat pentru ca să existe o comunicare mai bună prin intermediul democrației participative. De altfel, comisia noastră, Comisia IMCO, a organizat deja o serie de ședințe interparlamentare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale privind uh, directiva asupra uh, întârzie întârzierii plăților, s-a adoptat de altfel la Strasburg un raport foarte important pentru IMM-uri și piața internă și ca urmare a unei excelente discuții cu Consiliul și cu Comisia, Parlamentul uh, European a reușit să uh, elaboreze un text foarte semnificativ. De altfel, <clears throat> mai pregătim, am mai avut o ședință pe marginea unei directive în curs de discuție Uh, cea privind drepturile consumatorilor și, în cele din urmă, o ședință privind transpunerea directivei servicii, pentru că știți că în foarte multe state această transpunere suscită o serie de probleme. Astfel de ședințe au uh, <clears throat> dat naștere unor discuții foarte interesante și fructuoase, așa că nu mă îndoiesc că așa va fi cazul și astăzi. Uh, la ora 17.30 vom saluta prezența domnului comisar uh, Michel Barnier, care este comisar european pentru servicii și piața internă, va ajunge la sfârșitul zilei pentru că știți că mâine va prezenta actul privind piața unică în fața presei, deci la nivel european, și că uh, mai are astăzi foarte multe de făcut, deci nu a putut să participe la întreaga noastră ședință. Însă, Salut deschiderea dumnealui și interesul față de subiectul pe care îl abordăm astăzi. Apoi, urez bun venit experților care au acceptat să ne vorbească despre experiența lor profesională, despre ceea ce au început deja să întreprindă în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale la nivel european. Salut uh, prezența și aici voi greși puțin numele domnului um, Willy Fuchs, Willy Fuchs, care este directorul Asociației uh, Inginerilor Germani. Apoi salut prezența domnului Patrick Forci, care reprezintă Colegiul Național al Farmaciștilor din Franța și prezența domnului Tony Hazel, care este președintele Consiliului pentru uh, Um, asistente medicale și moașe din Regatul Unit. Din cele din urmă salut prezența doamnei Karin Marian Pedersen din Danemarca, care reprezintă, de altfel a redactat documentul de lucru pe care îl veți uh, vedea, privind uh, recunoașterea calificărilor pentru patru profesiuni uh, mobile. Obiectul acestei uh, Uh, reuniuni este de a asculta uh, punctul de vedere al diferitelor parlamente naționale cu privire la situația actuală, mizele și provocarea um, ridicată de recunoașterea calificărilor profesionale. Trecem printr-o perioadă de criză economică și criză socială și tinerii uh, știu foarte bine că reușita profesională implică de asemenea nevoia de mobilitate, or mobilitatea evident este la nivel european. Deci această dezbatere constituie una din primele contribuții la revizuirea obligatorie a directivei privind calificările profesionale de către Comisie, pentru că, așa va spune și domnul comisar uh, Barnier în curând, Comisia efectuează uh, Um, evaluări și urmează să elaboreze o carte verde și probabil uh, un pachet legislativ pentru o mai bună recunoaștere a calificărilor profesionale. Știți că directiva din 2005, care de altfel este recentă, a pus probleme în momentul transpunerii și o serie de țări, nu o să le arăt cu degetul, um, uh, care au uh, probleme în dreptul național, au registrat o mare întârziere la transpunerea acestei directive. Un subiect care, de exemplu, a fost inovator în 2005 a fost recunoașterea platformelor comune în toate statele europene. E bine, aceste platforme până la urmă nu au fost niciodată instituite. Iată o problemă în transpunerea directivei, ceea ce ne impune revizuirea conținutului acestuia, acesteia și discutarea recunoașterii uh, calificărilor profesionale cu autoritățile naționale. Asta pentru a putea să realizăm cât mai multe, uh, deși uh, suntem presați de timp, fiindcă chestiunea este urgentă. Raportul Comisiei privind transpunerea directivei din 2005 se găsește în dosarele care v-au fost distribuite, iar Comisia pentru Piața Internă și colegii mei prezenți aici cunosc foarte bine procesul de reflexie, e bine, uh, comisia noastră a discutat deja și s-a gândit la uh, reformarea acestei directive. Am creat un grup de lucru la nivelul comisiei noastre uh, și de altfel vreau să le mulțumesc colegilor care au participat la acest grup de lucru care reflectă, reprezintă întregul spectru politic, fiindcă am reușit să lucrăm în deplină armonie, ceea ce nu se întâmplă mereu. Ne-am armonizat sistemul și acum vom vedea cum putem să-l îmbunătățim. Nu vreau doar să insist prea mult, vreau doar să vă reamintesc reprezentanților din parlamentele naționale că avem aici o serie de reguli foarte precise în Parlamentul European. Vom da cuvântul după fiecare expert a, către doi membri din parlamentele uh, naționale, apoi unui membru al Parlamentului European și pentru ca toată lumea să poată interveni, aș, uh, v-aș ruga ca fiecare să respecte regula europeană, deci trei minute de intervenție. Uh, și vă mulțumesc, v-aș mulțumi foarte mult dacă ați respecta această exigență. Vom lansa, deci, fără întârziere, dezbaterea. Îi voi da cuvântul doamnei Karin Maria Gross Petersen, care ne va prezenta rezultatele documentului Comisiei IMCO privind recunoașterea calificărilor profesionale și subliniind uh, problemele legate de patru uh, categorii uh, speciale și anume asistente medicale, arhitecți, ingineri și ghizi turiști în uh, domeniul turismului. Um, Sper să am în continuare plăcerea de a colabora cu domnul Teach din partea Comisiei, pentru că rar am întâlnit pe cineva care să lucreze atât de eficient și atât de bine să putem să schimbăm păreri uh, direct uh, la telefon sau în discuții fără a ne transmite neapărat scrisori Sper să continuăm să lucrăm cu dumneavoastră în viitor. Știu că sunteți motivat în privința acestui uh, dosar atât de important pentru cetățenii europeni, dar acum mă opresc și dau cuvântul doamnei Marie Gross Petersen. Okay. Thank you for the word, Mrs. Chairman. Uh, this allows me to do... Mulțumesc, doamnă președinte. Am să fac o prezentare a principalelor rezultate ale studiului pe care l-am efectuat în numele Comisiei IMCO. Și am să încep prin a vă prezenta sfera acestui studiu și apoi concluziile principale. Iar la sfârșit, șase recomandări pe care le-am uh, elaborat noi în urma rezultatelor. Obiectivul studiului a fost de a face o analiză a provocărilor care sunt, există astăzi în recunoașterea calificărilor profesionale, unde se raportează probleme în mod periodic. După cum ați auzit, profesiunea uh, profesiile pe care le-am analizat a fost cea de asistent, arhitect, um, ghid turistic, și încă o profesie. Am luat în considerare statele pe care le aveți pe uh, diapozitiv și am uh, discutat cu toate organizațiile de profil la nivel european. Acest studiu a fost uh, limitat la o sferă anume, și anume, am încercat să vedem care sunt provocările cu care se confruntă uh, persoanele care exercită aceste profesii atunci când uh, trebuie să dea declarații în uh, avans, uh, perioada de adaptare pentru testul de aptitudini, uh, cerințele lingvistice, cooperarea și rolul Uh, punctelor naționale de contact și autorităților competente, sistemele de supraveghere și schimbul de informații privind excluziunea um, profesională și toate celelalte elemente până la legă legătura dintre acestea și cadrul european de calificări. Concluziile principale care rezultă din acest studiu sunt următoarele. Um, există lacune în uh, așteptările pe care le au uh, angajatorii privind experiența profesională pentru că nu se cunoaște suficient directiva și nu se cunosc suficient de bine profesiile respective. Autoritățile competente au dificultăți în identificarea uh, competen- autorităților competente omologe din alte state membre se face un schimb de informații cu privire la uh, capacitatea persoanelor de, la ex- de a exercita o profesie. Parte din uh, procesul, este parte din procesul de recunoaștere. Declarațiile scrise uh, în avans sunt utilizate ca o procedură standard de majoritatea statelor membre, ceea ce înseamnă că uh, Uh, există un proces de recunoaștere care este conform acestui sistem general, mai uh, lung și mai greoi. Măsurile de compensare sunt uh, cerute de către autoritățile competente. Um, ele necesită multe resurse și autoritățile competente nu știu, nu au suficiente cunoștințe cu privire la elaborarea unor mai bune măsuri. După cum am spus, rezultatele acestui studiu ne-au dus la elaborarea a șase recomandări care ar reduce provocările în recunoașterea calificărilor profesionale, mai ales pentru cele patru profesii cuprinse în acest studiu. Prima recomandare este utilizarea uh, sistemului IMI. Utilizarea acestui sistem trebuie să fie obligatorie. Ea ar reduce um, termenele necesare pentru uh, răspunsuri și s-ar reduce astfel întârzierile. Există și funcționalități suplimentare care ar putea să includă o, o funcție de alertă pentru schimbul de informații importante cu privire la incapacitatea de exercitare a profesiei, și, de asemenea, posibilitatea de a primi răspunsuri la întrebări într-un mod foarte rapid. Următoarea recomandare se referă la îmbunătățirea uh, anexei 5 la directivă, ceea ce ar însemna, în practică, să se încurajeze statele membre pentru a uh, realiza actualizări frecvente ale acestei directive, utilizarea făcându-se în același, uh, la același nivel de detaliu și cu același tip de informații, astfel încât să nu existe uh, cerințe prea complexe, prea greoaie sau informația să fie omisă. De asemenea, trebuie utilizat un dialog constructiv între statele membre și Comisie pentru a susține acest proces. Coordonatorii naționali ar trebui să fie susținuți în mod activ în, de către autoritățile competente. Cea de-a treia recomandare. Asigurarea recunoașterii reciproce, chiar dacă accesul în profesia respectivă nu este reglementat în statul membru de origine. Acest lucru s-ar putea face prin consolidarea rolului autorităților din uh, statul membru respectiv față de profesiile nereglementate. De asemenea, ar trebui să existe orientări pentru statele membre cu privire la tipul de documentație uh, suficientă ca dovadă de calificare profesională dar aceste eforturi nu ar trebui să însemne presiuni suplimentare la nivel administrativ pentru statele membre. Recomandarea 4. Dezvoltarea de bune practici pentru a dezvolta măsuri de compensare. Acest lucru ar însemna un schimb de informații la nivel european privind bunele practici, um, ce s-ar putea face pentru a se îmbunătăți um, compensațiile și ce uh, sisteme, uh, ce instrumente ar putea să fie utilizate pentru uh, o mai bună coordonare. Sigur că acest lucru trebuie făcut în comparare cu autoritățile competente pentru că ele sunt cele care au acumulat experiență până acum. Acest proces ar putea să fie susținut și de niște rețele pentru autoritățile competente pentru profesiile foarte, cu o foarte mare mobilitate. Recomandarea 5 se referă la asistența oferită statelor membre pentru a depăși problemele legate de cerințele privind uh, dovedirea a doi ani de experiență profesională în uh, declarațiile scrise. Este vorba aici de serviciile temporare. Aceasta ar fi o dispoziție voluntară și s-ar utiliza o procedură de notificare administrativă simplă nu s-ar utiliza sistemul uh, uh, complex al permisiunii. De asemenea, statele membre trebuie să primească asistență pentru a dezvolta um, la nivel uh, european acorduri uh, cu privire la această procedură. Recomandarea a șasea, facilitarea dezvoltării cardurilor profesionale s-ar putea oferi asistență generală pentru a se dezvolta, pentru dezvoltarea cadrelor profesionale, auto- organizațiile ar trebui ajutate să, pentru a face schimb de cunoștințe și de asemenea ar trebui, uh, ar trebui să se exploreze care profesie ar putea să beneficieze de pe urma introducerii unor astfel de carduri profesionale. Mulțumesc! d'un document qui était important et que vous avez su réduire un document important pe care l-ați uh, redus, l-ați sintetizat pentru a putea avea și o dezbatere. Partea următoare este consacrată inventarierii recunoașterilor reciproce ale calificării profesionale, iar partea a doua este dedicată recomandărilor care urmează să fie făcute pentru ca armonizarea calificărilor profesionale să poată deveni realitate pe întreg teritoriul european. Îi dau cuvântul acum domnului inginer Willy Fuchs, care este director al Asociației Inginerilor din Germania și care ne va vorbi despre ceea ce se întâmplă în interiorul profesiei sale în Republica Federală Germania. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, am fost rugat să vă vorbesc despre experiența germană în ce privește recunoașterea transfrontalieră a calificărilor profesionale din perspectiva eh, profesiei de inginer. Dau curs cu plăcere acestei rugăminți și eh, pot vorbi nu doar despre perspectiva germană, ci și despre perspectiva europeană a inginerilor. Deci, eh, expunerea mea se referă atât la punctul de vedere al Asociației Inginerilor Germani, pe care o conduc în calitate de director, cât și al Asociației uh, care tutelează uh, toate uh, uniunile profesionale ale inginerilor. Asociația Inginerilor Germani are 139 de mii de membri, deci este una dintre cele mai mari asociații tehnico-științifice din Europa. Există 130 de angajați permanenți care coordonează activitatea a 13 mii de experți voluntari care își uh, pun în slujba Asociației Inginerilor know-how-ul lor. Au existat o multitudine de eh, sesiuni științifice, eh, linii directoare, studii, eh, schimburi de experiență între ingineri, dar și între Asociația Inginerilor și Cetățeni. FEANI se numește Federația Asociațiilor Naționale ale Inginerilor și membre sunt asociații din toate statele membre ale Uniunii Europene, ca și din alte patru uh, state europene. FEANI, prin organizațiile naționale pe care le întrunește, reprezintă peste 4 milioane de ingineri și prin aceasta ajung la subiectul de astăzi. Întreprinderile, dar și birourile inginerești sunt uh, adesea angajate în activitatea lor și în străinătatea europeană. În felul acesta, ele garantează o mobilitate transfrontalieră. Necesitatea unor ingineri care să fie mobili în Europa uh, depinde de necesitățile din fiecare țară, dar probabil că uh, va fi în creștere. Germania de ani de zile nu poate să-și acopere necesitatea de ingineri calificați ca atare încearcă să atragă forță de muncă calificată în domeniul ingineriei din alte state europene. Există și o piedică în calea mobilității în ce privește recunoașterea reciprocă a calificării profesionale în interiorul Uniunii Europene. În Germania, competența pentru recunoașterea certificatelor profesionale se află la nivelul consiliilor guvernamentale ale landurilor sau la Camera Federală a Inginerilor. Aceste documente trebuie să fie uh, atestate eh, notarial după ce au fost traduse. Uneori, asta durează câteva luni și există alte state europene în care durata recunoașterii reciproce este și mai lungă. Deci, o, un card profesional pentru ingineri care să fie recunoscut la nivel european ar putea să urgenteze eh, mobilitatea acestor specialiști. Există încă din anul 2005, la nivelul FEANI, niște reguli care au fost elaborate în ce privește calificarea profesională a inginerilor. Iar în septembrie 2005 s-a luat decizia eliberării unui asemenea card profesional. În anul 2009, FEANI, în baza experienței de până acum, a fost rugat să elaboreze o versiune finală a acestui card profesional și să-l introducă în Germania. În aprilie 2010, Asociația Germană a Inginerilor, în colaborare cu Asociația Centrală, ă, Federația Asociațiilor Incinerești și cu ă, Asociația Tehnico-Științifică au decis să introducă cardul ingineresc în Germania. Elaborarea conceptului final a avut loc în colaborare cu toți membrii FEANI. În cadrul unor discuții intense s-a ajuns la elaborarea a cinci criterii care sunt necesare pentru ca un asemenea card să fie emis. Cardul trebuie să fie cuprinzător, să fie standardizat, să fie demn de încredere. În al patrulea rând să fie decentralizat și să fie de asemenea pe bază voluntară. Ce înseamnă asta? Informațiile care sunt înscrise pe cardul de inginer trebuie să fie ample și trebuie să fie documentate în baza unor documente care atestă calificarea, oferă o imagine privind calificarea profesională a studiilor suplimentare. În al doilea rând, informațiile sunt standardizate. Acest card pentru inginer uh, conține toate informațiile privind pregătirea profesională universitară, experiența profesională conform standardelor europene care au fost convenite în cadrul uh, European Qualifications Framework al uh, calificării profesionale convenite pe plan european. În al treilea rând, Datele din acest card sunt demne de încredere. Calificările în țara de origine sunt verificate de către o comisie independentă. Această comisie este formată din experți universitari, asociații profesionale și reprezentanți ai economiei. În felul acesta, um, există certitudini legate de informații, iar FEANI monitorizează comisia care emite cardul. În al patrulea rând, emiterea cardului are loc descentralizat în fiecare stat membru al Uniunii Europene. Asta înseamnă că aceste calificări dobândite în țara de origine sunt documentate. În ce privește înregistrările standardizate, uh, ele pot fi completate de anumite informații specifice fiecărei țări. Există deci o flexibilitate privind aceste completări și, de asemenea, stimulează acceptanța membrilor FEANI. În al cincelea rând, deținerea unui asemenea card este voluntar. Deci nu există nicio obligativitate pentru ingineri să dețină acest card. Este o prestare a unui serviciu pentru acei ingineri care își doresc o mobilitate internațională. În felul acesta se garantează o soluție care să îi servească pe ingineri și în același timp să elimine piedicile birocratice. Asociația Inginerilor Germani este convinsă că acest card pentru profesia de inginer poate aduce o contribuție la simplificarea recunoașterii reciproce a calificărilor. Și membrii FEANI, pe 1 octombrie 2010, în reuniunea lor de la, anuală de la Sofia, au decis în consens ca acest card pentru profesia de inginer să fie unanim recunoscută. Asociațiile incinerești din șapte state membre au decis să introducă acest card profesional încă în 2011. Alte state membre așteptă un sprijin din partea politicii. Un asemenea sprijin ar exprima recunoașterea cardului pentru ingineri eh, în cadrul eh, preluării directivei 2000, eh, din 2005, directivei 36, ca instrument pentru facilitarea mobilității transfrontaliere a inginerilor. Noi, inginerii, am profitat la fel de mult ca și întreprinderile și guvernele. Un sprijin corespunzător din partea Comisiei INCO pentru cardul pentru ingineri ar fi salutară din punct de vedere al FEANI. Doamnelor și domnilor, doresc să închei aici prezentarea mea și aștept cu interes discuția care va urma. Merci beaucoup euh, de votre... Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție eh, care a fost foarte sintetică și cred că împărtășim aceleași eh, dorințe, dar voi da cuvântul acum eh, celor care doresc să participe la dezbatere și îi invit pe deputați, pe senatorii adunărilor naționale să se și prezinte pentru că sala este mare și nu văd foarte bine uh, numele fiecăruia. Noi va trebui să completăm un formular în ce privește aceste intervenții și uh, această listă va circula prin sală și vă rog să interveniți, așa cum am spus, doi parlamentari din partea parlamentelor naționale, după aceea doi europarlamentari. După aceea vom trece la partea a doua. Din partea Marii Britanii, doamna Jung, din partea Comisiei Sociale doamnă Jung. Jung. De la Comisia Socială. la parole est à vous pour le Royaume-Uni. Aveți cuvântul, doamnă, pentru Regatul Unit. Mulțumesc. Directiva revizuită din 2005, după cum știți, ar trebui să crească posibilitatea uh, oamenilor de a lucra, de a presta activități profesionale în Uniunea Europeană. După cum știți, um, Camera Lorzilor nu a oferit informații detaliate privind această directivă. Deci ceea ce vă voi spune se bazează pe uh, baza unui raport recent uh, din Comisia de Sănătate a Camerei Comunelor. Libertatea de mișcare pe care o susținem cu toții și pe care ne-o dorim a pus uh, probleme, mai ales în profesiile medicale și de aceea am să mă focalizez asupra acestora. Sunt îngrijorări uh, serioase cu privire la standardele de siguranță ale pacienților. Acest lucru a fost uh, ilustrat în 2008 prin moartea unui pacient uh, britanic uh, care a primit o supradoză de morfină administrată de un medic german. În Regatul Unit avem uh, o lege medicală din 1993 care spune că există un consiliu al medicilor care trebuie să înregistreze um, toți medicii care își desfășoară activitatea în uh, zona respectivă. Aceeași lege previne um, verificarea, nu stipulează verificarea um, cerințelor lingvistice, respectiv a limbii vorbite de persoana respectivă. Însă există o organizație locală de uh, îngrijiri medicale care are obligația de a verifica competența clinică și lingvistică a medicilor respectivi. De asemenea, medicii, angajatorul medicului respectiv, fie că e vorba de un uh, Uh, medic generalist sau un alt fel de medic, de a verifica competența acesteia. Doctorul respectiv, uh, Hubani, fusese înregistrat cu GMC, la GMC, dar uh, uh, autoritatea locală de îngrijiri medicale nu făcuse testul de limbă. Uh, acest medic fusese extrem de neglijent și uh, pacientul respectiv murise în urma accidentului, în urma supradozei. Um, S-a făcut atunci o analiză a situației și s-au prezentat dovezi de către GMC uh, comisiei în care se spunea că testele de limbă trebuie să poată fi uh, realizate în, uh, sub incidența directivei din 2005. Dar um, se pare că, de fapt, până la urmă se introduseseră niște dispoziții în urma directivei din 2005, atunci când aceasta fusese transpusă, um, astfel încât nu era absolut obligatoriu testul de limbă. Așadar, această problemă trebuie să fie remediată. Um, organismul respectiv din Regatul Unii trebuie să uh, își asume responsabilitatea sau trebuie să se um, aloce responsabilitatea unui organism pentru a face testele de limbă. Um, Comisia Europeană a fost uh, interpelată în acest uh, dosar și s-a acceptat în răspunsul respectiv um, nevoia de a se colabora uh, strâns cu organismul de registrare a medicilor pentru a găsi o soluție satisfăcătoare. Um, în revizuirea actuală a directivei, uh, orice astfel de revizuire va fi examinată de către un comitet de supraveghere, de examinare din Camera lor zilor. Regatul uh, Unit, guvernul din Regatul Unit consideră că ar trebui ca în această revizuire să se consolideze uh, dispozițiile privind uh, desfășurarea de teste de limbă conform dispozițiilor naționale uh, astfel încât să se verifice cunoștințele de limbă. Într-un raport din uh, uh, al Camerei Lorzilor, al uh, Comisiei pentru Sănătate, se spune că directiva uh, stipulează că ar trebui să existe un schimb de informații între statele membre cu privire la medicii care își desfășoară activitatea uh, pe teritoriul lor, dar aceasta nu funcționa în mod satisfăcător. Uh, și există temerea ca anumite, anumiți medici care au fost uh, a căror activitate a fost interzisă într-un stat să poată să-și exercite profesia respectivă într-un alt stat. Așadar, uh, toate aceste dispoziții trebuie să fie analizate cu mare atenție la revizuirea acestei directive și la elaborarea unei viitoare directive. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc pentru intervenție, de altfel vom discuta despre acest lucru în a doua sesiune, fiindcă siguranța pacienților, dar și a <clears throat> profesioniștilor din acest domeniu este foarte importantă. Cred că ați menționat sistemul IMI, care poate fi o soluție pentru a evita astfel de drame ca cea înregistrată în um, <clears throat> Regatul Unit. acum îi dau cuvântul domnului Inazio Abriani din uh, partea Italiei. Eh, sunt Ignazio Abriani de la Camera de Deputați. Stimați colegi, sunt uh, Ignazio Abriani de la Camera Deputaților uh, din Italia și vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat la această ședință atât de importantă. Recunoașterea calificărilor profesionale este cu siguranță un aspect al dezvoltării economice și sociale în Uniunea Europeană, dar și în fiecare stat membru, având în vedere importanța tot mai mare <clears throat> a profesiunilor liberale. Aș menționa avantajul de a avea o procedură accelerată și simplificată de recunoaștere a um, a acestor uh, profesiuni, a calificărilor profesionale, uh, este un avantaj uh, și pentru consumatori. Mai există un factor foarte important și anume că numai șapte profesiuni față de cele de 800 reglementate la nivel european sunt beneficiază de această procedură automată de recunoaștere. Deci există un domeniu amplu în care se pot înregistra progrese. Suntem de acord că procesul de procedura de recunoaștere uh, a calificărilor profesionale trebuie să fie accelerată și să sperăm că statele membre vor înregistra pași înainte pentru a recunoaște reciproc aceste calificări. Dar cu siguranță trebuie să garantăm calitatea, nivelul corespunzător de cunoștințe, uh, al candidaților și nivelul de competențe corespunzătoare. Până la urmă, acest lucru are de a face cu dreptul fundamental, cu drepturile fundamentale ale cetățenilor, cum ar fi dreptul la îngrijire medicală de calitate. Deci, consumatorii trebuie să se poată baza pe servicii de îngrijire medicală de calitate. Italia a arătat că Totuși se înregistrează foarte multe fraude, ceea ce nu se poate accepta în continuare. Unele persoane dobândesc calificări în instituții fantomă din străinătate, după care își cer recunoașterea acestor calificări, deși practic nu au fost instruiți. Comisia ne-a spus că chestiunea fraudei va fi luată în considerare la modificarea directivei. Mai exista și codul de conduită și obligațiile profesionale care trebuie să fie respectate. Noi, în Italia, uh, am uh, implementat directiva 2005-36, dar Parlamentul nostru a hotărât să uh, reformeze subiectul și eu, de altfel, sunt raportor pentru acest raport. Există distinții care trebuie să se facă între profesiuni, să se consulte asociațiile profesionale. Subiectul este foarte delicat, de aceea trebuie să procedăm cu atenție și să fim conștienți de importanța pieței interne, dar să reconciliem acest lucru cu drepturile pacienților. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, uh, că ați respectat timpul, dar din păcate a fost un pic cam repede pentru traducere. Și acum, conform regulii stabilite, voi da cuvântul unui reprezentant al Parlamentului European, uh, doamnei Evelyn Gebhardt, din partea grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc, doamnă președintă. A fost foarte interesant ce a spus colegul nostru italian și uh, pentru mine deja se conturează o concluzie pentru astăzi, și anume faptul că sistemul IMI ar trebui să fie perfecționat, mai ales uh, fiind uh, uh, vorba de verificarea diplomei care este prezentat, dacă este autentică sau nu. Ar trebui să ne servim de acest sistem. Cele două întrebări pe care doresc să le formulez astăzi. Una adresată doamnei Peterson este vorba despre problema de adaptare și a testului de aptitudini. Pentru că în momentul în care am discutat despre asta a existat o divergență între Parlament și Consiliu în legătură cu cine poate decide asupra uh, testării sau unei perioade de adaptare. Și noi am fost de părere că trebuie să decidă acest lucru chiar candidatul interesează să știu dacă în statele membre uh, deja se aplică această practică sau nu. Iar în ce privește uh, ghizii din turism, constat că există asemenea teste și perioade care uh, um, se întâlnesc în Italia și s-a făcut și o cercetare de ce într-un stat există mult mai multe demersuri de acest gen decât în alte țară. Și o întrebare adresată domnului Fuchs și trebuie să vă spun că în grupul meu politic al uh, socialiștilor și democraților noi vom sprijini acest card profesional. A fost un lucru pe care noi l-am propus în Parlamentul European pentru că în aceasta este o formă mai puțin convențională, nebirocratică, inclusiv uh, de a impune profesiile liberale în Uniunea Europeană. Dar acum tocmai se inițiază introducerea acestui card. Îl întreb pe domnul Fux dacă există ingineri care dețin deja acest card. Există un interes manifest pentru obținerea lui sau este doar un lucru care este o idee frumoasă, dar care încă nu funcționează în practică? Mă interesează foarte mult răspunsul. Avant de au niveau des questions... Înainte de a continua cu întrebările, cred că ca să, să nu uităm uh, ce s-a uh, întrebat, cred că voi da în primul rând cuvântul doamnei Peterson și apoi domnului Fuchs pentru a răspunde la întrebările care uh, au fost adresate de colega noastră. Doamna Peterson, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. A, Vreau să spun câteva cuvinte privind domeniul de aplicare. Nu am avut posibilitatea de a intra în foarte multe detalii pe această temă, ci am raportat doar ceea ce s-a folosit și s-a constatat în statele membre. Deci, în ceea ce privește perioadele de adaptare, vedem că ambele genuri de compensări au fost disponibile, dar există o tendință Uh, într-un anumit sens. Studiul însă nu ne-a permis să dăm prea multe explicații privind alegerea unei alternative sau alteia, doar că ambele existau. Thank you. Frau Gebhardt, erstmal vielen Dank. Mulțumesc, doamnă Gephardt, pentru sprijinul pe care ni-l promiteți, dar noi am discutat uh, deja frecvent despre asta, despre cadrul profesional. În aprilie, în legătură cu târgul de la Hanovra, am prezentat pentru prima dată acest card pentru profesia de inginer și până acum am emis deja aproximativ 200 asemenea carduri. Cel de-al doilea pas important a fost la Sofia pe 1 octombrie, Adunarea Generală a FEANI a decis să uh, recurgă la acest card. Există deci susținerea tuturor asociațiilor inginerești din Europa, iar cel de-al treilea pas trebuie să fie ca acest card să devină un document recunoscut oficial și cu această ocazie, cu siguranță și alte țări vor recurge la el. Există cel puțin șapte motive de a introduce acest card și sunt șapte state care salută deja această formulă. Statul următor uh, care va recurge la ele va fi um, țările de jos. Noi credem că la începutul anului viitor deja zece state europene vor fi introdus cardul pentru ingineri. Necesitatea de a deține acest card va uh, fi de mai mare interes. Deja multe întreprinderi germane și mai ales IMM-urile se arată interesate și afirmă că acest card constituie un ajutor semnificativ pentru că ele sunt interesate să recruteze specialiști din întreaga Europa. Dar la nivelul uh, întreprinderilor mici și mijlocii nu există neapărat capacitatea necesară pentru a um, atesta eventual documentele, a um, recunoaște uh, calificările unui inginer sau nu. De aceea salut acest card. Si Je crois que la, les réponses... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Uh, atunci, uh, cred că răspunsul a fost foarte clar. Voi da cuvântul uh, președintei Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul Italian, italian doamna Rosana Boridini. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să mă opresc la o serie de aspecte specifice uh, legate de uh, recunoașterea automată a calificărilor uh, profesionale pe baza diplomelor. Um, noi am arătat o problemă în domeniul diplomelor pentru stomatologi care sunt obținute de italieni în universitățile din România. Um, acești cetățeni, de fapt, nu participă la cursuri, nu participă la uh, seminarii, nimic uh, și obțin aceste diplome. Situația este atât de gravă încât autoritățile italiene au declanșat, de fapt, o procedură de anchetă penală uh, față de autoritățile române pe acest subiect. Uh, autoritățile italiene au solicitat o întâlnire bilaterală cu uh, omologii de resort din România, dar încă nu s-a întâmplat nimic. Așa că facem apel la autoritățile competente din statele membre să fie în general mai deschise pentru o cooperare rapidă pe astfel de subiecte. Și apoi mai apare problema recunoașterii uh, calificărilor profesionale care nu sunt incluse în anexa 5 uh, din partea unor țări din uh, Europa de Est. Aceste țări consideră că cursurile de formare de un an sunt comparabile cu cursuri uh, care durează trei ani în alte țări nu există o explicație foarte clară uh, care sunt cursurile urmate, uh, care sunt subiectele studiate, deci cred că ar trebui să privim mai îndeaproape situația și să o analizăm în mod aprofundat. În ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale obținute de cetățenii europeni în țări terțe, care sunt recunoscute de un alt stat membru deja, ei bine, în această situație, Ministerul Sănătății din Italia, autoritatea noastră competentă, a înregistrat o serie de cazuri de calificări obținute în Serbia și Moldova, recunoscute de România și pentru care noi uh, am primit solicitări de recunoaștere. Dar s-a demonstrat că aceste cursuri sunt uh, fictive, nu există și totuși autoritățile române continuă să, să le recunoască uh, chiar pentru universități care nu există, cum ar fi Universitatea Capital, care de fapt nu există. Aș vrea uh, de asemenea să vă semnalez un alt caz. Îmi cer scuze, văd că timpul meu a expirat. îmi cer scuze. Non era il mio tempo, scusate, avevo letto tre allora. Mulțumesc. Da, îmi cer scuze, nu era momentul să intervin eu, foarte pe scurt. Une phrase à rajouter, vous pouvez la rajouter. Puteți uh, mai adăugați o frază dacă doriți. Mulțumesc. Consiliul Național al Inginerilor cuprinde ingineri care au calificare din partea unei instituții care să fie recunoscută în Italia și doar în felul acesta pot primi un titlu. În Italia noi îi numim ingineri. Nu știu care este sistemul din Marea Britanie de uh, recunoaștere a unor calificări profesionale, dar uh, eu cred că nu trebuie să încercăm să întoarcem pe dos directiva, pentru că ea, după cum v-am explicat, are anumite lacune. Mulțumesc pentru această uh, intervenție. Ați semnalat probleme care sunt extrem de importante au fost uh, atinse în prezentarea domnului Fuchs. Eu cred că verificarea documentelor trebuie să fie făcută de către o comisie independentă, de experți independenți și asta ar putea să aducă soluția și rezolvarea problemelor cu care v-ați confruntat în uh, Italia. Printre parlamentarii naționali uh, nu mai este decât un doritor de a interveni Vă rog, voi da cuvântul domnului Lechner, care face parte dintr-un grup pentru recunoașterea calificărilor profesionale și ca atare subiectul de astăzi îl interesează în mod deosebit. Mulțumesc, doamna președintă. Au fost intervenții foarte interesante și am încercat să delimităm deja orizontul rezolvării acestei materii dificile. Eh, mi s-au părut interesante studiile. Nu vrem să analizăm acum eh, zecile de plângeri care ajung și la noi în calitate de europarlamentari, dar vrem să vedem care sunt structurile pe care se bazează parlamentele naționale. Și mi s-a părut eh, foarte interesant ceea ce ne-a expus domnul dr. Fuchs, pentru că la ingineri, lucrurile stau în felul acesta. Ei sunt și pe plan național foarte bine organizați și pe plan european, aproape că există un limbaj comun ingineresc, deci dezvoltarea unor asemenea platforme de recunoaștere a documentelor este într-un fel mai avansată și există din acest punct de vedere și state membre în care lucrurile sunt foarte bine reglementate. Deci, întrebarea mea, în ce măsură putem generaliza progresele care au fost făcute și care au fost prezentate în studiu? Și o întrebare mai specifică, poate că este superfluă, dar tot mă interesează aș vrea să putem diferenția dacă cineva în cadrul prestării unui serviciu uh, lucrează doar uh, tranzitoriu în alt stat sau care dorește să se stabilească acolo. Există oare posibilitatea de a face o diferențiere a acestor intenții de a lucra în străinătate sau um, trebuie tratate la fel? Deci, situația unei persoane care prestează temporar un serviciu într-un alt stat sau dorește chiar să se stabilească acolo. Există din acest punct de vedere o diferențiere a atestării sau nu? Oui, uh, Domnule Leșner, ați pus o întrebare interesantă pentru că, într-adevăr, mobilitatea temporară uh, are un uh, tratament diferențiat. Deci este o chestiune fundamentală și dau cuvântul domnului Fuchs pentru a răspunde. Also, grundsätzlich... În principiu, dacă lucrați ca inginer în domenii sigure, uh, din punctul meu de vedere este neimportant dacă uh, va fi o activitate temporară sau de lungă durată. Trebuie create anumite garanții de securitate. Și dumneavoastră spuneați dacă uh, Eh, dumneavoastră ne considerați pe noi a fi o breaslă profesională atât de bine structurată, atât de bine organizată, dar cu recunoașterea calificării eh, universitare, noi am rezolvat lucrurile în două etape. Pe de o parte, eh, trebuie să fie acreditată studiul universitar conform standardelor europene, pentru că ă, trebuie să poată fi echivalate studiile ă, de la o țară la alta și din acest punct de vedere noi avem acea comisie ă, de registru universitar care analizează documentele și atestatele profesionale și în plus trebuie să existe o monitorizare uh, pentru că ă, sistemul în trei trepte, care de altfel poate fi aplicat și în alte profesii, creează garanții că ă, nu avem de a face cu un abuz. Mulțumesc și voi da cuvântul domnului Francis Ajus din Malta. Grazie, sur Mulțumesc, doamna președintă. Ați pronunțat foarte bine numele meu. Vin din cel mai mic stat membru al Uniunii Europene și sunt foarte bucuros că parlamentele naționale au ocazia de a participa la un asemenea for internațional. Eu sunt medic de profesie și sunt de asemenea implicat în activitatea de predare la Universitatea din Malta. În Malta există doar o universitate și conform standardelor europene este de dimensiuni medii și pentru noi este deosebit de important ca uh, certificatele pe care le emitem să fie recunoscute pe plan internațional. Este interesul studenților, doresc să beneficieze de uh, o mobilitate, ei pot căuta locuri de muncă care nu se găsesc uh, în țara noastră în domeniul științei, în alte domenii. De aceea este foarte important pentru țara noastră, pentru studenții noștri să fie recunoscute aceste certificate. Dar este important și pentru cei care doresc să lucreze în țara noastră. Există reglementări foarte bune în multe sectoare sunt stabilite de către Consiliul Medicilor, de asemenea reglementată activitatea asistentelor medicale. Și Aș vrea să spun că uh, practicarea profesiei pe care ai deprins-o trebuie să ducă la satisfacția profesională. Este foarte bine să existe o armonizare în ce privește criteriile profesionale, pentru că nu trebuie să existe mari diferențe între o calificare obținută în Slovenia și o calificare obținută în Malta. Din păcate, aceste diferențe există încă. Există instituții care sunt neserioase, care eh, practic eh, nu oferă studenților nimic și eh, acordarea de certificate fără studiu constituie un abuz. Deci este clar că deținătorul unui asemenea certificat de absolvent poate să creeze mari prejudicii în momentul în care ocupă un loc de muncă. Domnul Fuchs este inginer. Există ingineri mecanici, există ingineri în domeniul electrotehnicii. L-aș întreba dacă acel card pentru profesia de inginer face, din acest punct de vedere, o distinție pentru cei care se află în căutarea unui loc de muncă care descrie foarte bine capacitățile profesionale, deprinderile obținute în timpul facultății. Aș vrea să-l întreb de asemenea dacă vor exista carduri pentru diversele sectoare, domenii de activitate care pot să fie emise la niveluri diferite pentru doctori, pentru stomatologi, spre deosebire de medicina generalistă, de asemenea pentru asistentele medicale, pentru că este de asemenea important. Iar în ce privește procesul de la Bologna, noi suntem practic membrii fondatori ai acestui uh, proces și ne dorim armonizarea studiilor. Acest sector trebuie să fie îmbunătățit pentru că trebuie să creăm tinerilor noștri oportunitatea de uh, a migra dintr-un stat membru într-altul, trebuie să aibă acces la cursuri în alte state membre. Trebuie să le garantăm această posibilitate. Pentru a încheia, aș vrea să menționez cursurile online, care în zilele noastre sunt uh, pe cale să ia amploare. Nu vreau să spun neapărat că uh, ele nu oferă garanții de calitate, dar uh, trebuie să vedem cum sunt reglementate aceste cursuri, cum sunt acreditate. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru chestiunile pe care le-ați menționat. Uh, subliniez, uh, cum am făcut-o și la început, mobilitatea tinerilor este deosebit de importantă, mai ales pentru viitoarea lor reușită profesională. Uh, noi, în Parlamentul European, discutăm, de exemplu, Uh, bugetele pentru proiectul Erasmus. Uh, am creat de altfel și programul Erasmus pentru ucenici, deci și pentru formări, formări profesionale și vom relua și uh, îmbunătăți procesul Bolonia, dar iată că domnul Fuchs este foarte, foarte solicitat. Mai trebuie să răspundeți la două, trei întrebări, dacă doriți, că avem timp. Mulțumesc. Vreau să vă spun că acest card profesional pentru inginer poate să fie văzut numai în legătură cu procesul Bologna și, de asemenea, cu procesul de acreditare, și anume care recunoaște standarde de calitate. M-ați întrebat cum îmi dau seama dacă această persoană este în măsură să presteze serviciile respective. Acest lucru nu are de-a face cu disciplinele inginerești, fie că e vorba de electrotehnică, inginer în construcții sau alte domenii. În principiu, studiile sunt astfel uh, defalcate încât există un supliment la diplomă care este uh, eliberat de către universitățile care fac parte din procesul Bologna și de unde reiese foarte clar care materii au fost studiate în uh, ciclul respectiv de studii și care au fost rezultatele obținute de candidatul respectiv. Așadar, se poate, vede, se poate vedea din acest document rapid care este calificarea, care sunt calificările pe care le are persoana respectivă. În al doilea rând, este important și FEANI a solicitat în mod expres acest lucru ca ciclurile de studii să uh, corespundă în mod obligatoriu unor standarde europene de calitate și am dezvoltat uh, standardul, standardul EURES, care, aș, care uh, certifică aceste Uh, competențe. Așadar, dacă există o calificare conform uh, ciclului Bolonia și conform uh, sistemului de calificare EURES, atunci putem să ne bazăm pe faptul că ceea ce scrie în diploma respectivă se află și în omul, în inginerul respectiv, ca să spunem așa. Acest lucru este foarte important pentru acceptarea unui astfel de card profesional. Noi am avut o abordare foarte consecventă și am, uh, avem uh, la baza activității noastre cadrul european de uh, calificare, de referință, pentru calificările profesionale. Așadar, considerăm că un card profesional este foarte ușor de folosit, cu foarte puțină birocrație, dar cu o mare fiabilitate și transparență. La parole. Acum are cuvântul domnul Bușoi. Uh, thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Uh, recunoașterea calificărilor profesionale este cu siguranță un principiu esențial al pieței interne și trebuie să recunoaștem că mobilitatea profesională și libera uh, prestare a serviciilor nu poate fi obținută în state, între statele membre fără această recunoaștere. Susțin și eu, ca și domnul Fuchs, un card profesional care ar putea fi util pentru toți cei care doresc să lucreze în alt stat membru, însă cu siguranță va trebui să privim, privim îndeaproape fezabilitatea uh, practică, fiindcă chestiunea este dificilă. Uh, va trebui să vedem cine va purta răspunderea pentru a uh, verifica corectitudinea informațiilor, pentru a vedea ce informații vor fi conținute pe acest card, având în vedere și protecția datelor. Apoi, Considerăm că o uh, chestiune utilă pentru, ar, ar putea fi util și pentru cooperarea administrativă. Sunt de acord și cu doamna Pedersen în privința declarațiilor uh, prealabile. Nu știu dacă acestea sunt însă necesare pentru toate profesiunile, așa cum par a spune majoritatea statelor membre. Folosirea acestui sistem pe scară largă ar putea să împiedice prestarea liberă a serviciilor care ar trebui să fie garantată, mai ales când e vorba de serviciile de îngrijire medicală. Însă s-ar putea să fie disproporționat să impunem așa ceva pentru toate profesiunile. Unele state membre, pe de altă parte, lasă la latitudinea autorităților competente să decidă dacă o declarație prealabilă sau o înregistrare prealabilă este necesară. Dacă ne dorim ca forța noastră de muncă să fie mai mobilă, atunci trebuie Uh, să clarificăm chestiunea certitudinii juridice. Deci, avem nevoie de o abordare de la caz la caz și o putere de discreție din partea, uh, dar o putere de discreție din partea autorităților naționale nu este o idee bună. Răspund acum colegei din Italia. Nu cunosc niciun exemplu în țara mea, România, fie el italian, român sau de altă naționalitate, care să primească diplomă de stomatolog fără să fi participat la cursuri și personal nu cred că o astfel de situație se poate produce. Dar dacă da, atunci uh, voi discuta cu Guvernul României pentru a le oferi colegilor noștri toate explicațiile necesare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu. Are cuvântul doamna Catherine Schilter. It's Catherine Styler. Um, Styler. <laughs> Este Catherine uh, Styler din Regatul Unit. Vă mulțumesc pentru această șansă de a interveni, doamnă președinte. Am câteva întrebări pentru domnul Fuchs și voi completa ceea ce a spus doamna bar- uh, Young. Cred că ar trebui să aflăm cum ați putut să-i convingeți pe ingineri să se întâlnească Cred că aceasta este o mare realizare și apoi care este costul cardului. Că înțeleg că este un card voluntar, deci ar fi interesant să știm cât costă. Apoi ați elaborat moduri în care, de exemplu, se poate verifica uh, pregătirea cuiva online. În Regatul Unit a existat un fel de proiect pilot, uh, astfel încât totul se înregistra pe internet. Uh, și e un exemplu excelent despre modul în care putem folosi comunicarea electronică în mod eficient astfel încât o bază de date să poată fi folosită de toți cei interesați. Știu că vom discuta imediat despre siguranța pacienților, dar acest subiect este deosebit de important și trebuie să fie uh, subliniat. Împărtășesc uh, preocupările ei uh, în legătură cu siguranța în domeniul medical. Cred că declarația de la Berlin, care se referă la recunoașterea reciprocă a calificărilor medicale, este foarte importantă în acest sens. Doamna Young a, v-a dat exemplul doctorului Bami, dar mai sunt și alte exemple de săptămâna trecută când uh, cred că a fost um, un medic uh, argentinian înregistrat în Spania, care a fost suspendat în Spania, dar de fapt uh, lucra în Regatul Unit Cred că avem cu toții astfel de exemple în statele noastre, exemple care nu ar trebui să existe, dar siguranța pacienților este deosebit de importantă și mă bucur că domnul Bușoi ne promite să analizeze problema menționată de colega din Italia. Aceste subiecte sunt foarte, foarte importante și trebuie să obținem răspunsurile corecte. Vă mulțumesc! Je vais laisser la parole euh, à Madame Weiler et après Doamna Weiler și poate acum, poate după aceea doamna Pedersen, pentru că au fost două, trei întrebări privind uh, uh declarația prealabilă și doamna Steiler uh, v-a adresat o întrebare. Și acum doamna Barbara Weiler. Ich um, ich habe zwei Fragen. Mulțumesc, am două întrebări. În primul rând, fac parte dintre colegii care, cu mare entuziasm, au adoptat uh, directiva. Uh, colega din partea verzilor uh, văd că dă din cap, pentru că am sperat că, într-adevăr, va aduce ceva. Nu doar o mai mare mobilitate și stabilire în alte state, ci, de asemenea, și vă spun aici Uh, am o atitudine critică, mai ales în ceea ce privește uh, statul meu, Germania, uh, această atitudine conform căreia anumite state au cele mai bune sisteme de calificare și celelalte state trebuie să se adapteze. Pentru că eu uh, nu sunt de acord cu acest lucru. Există anumite profesii care sunt reglementate în Germania, dar nu sunt reglementate în Italia. Uh, Um, și este foarte greu pentru germani sau alți uh, cetățeni din Scandinavia să lucreze în, aceste, în această țară. Mă întreb dacă este încă un magazin, e închis magazinul uh, în uh, țara respectivă, nu s-a produs nicio deschidere odată cu această directivă, pentru că piața europeană a forței de muncă văd că se naște cu foarte mare greutate și precauție și ceea ce a spus uh, domnul Fuchs cred că este ceea ce am putea să ne dorim. Eu am o atitudine mai critică. Am avut o audiere aici în care am uh, solicitat uh, Comisiei și Consiliului să ne spună de ce există atât de multe proceduri pe rol împotriva statelor care nu au transpus directiva în mod adecvat. Poate că e complexă și e complicată, dar uh, poate că există și persoane care nu-și doresc această directivă și dacă mă uit la ce se întâmplă în Germania cu procesul Bologna, eu nu pot să fiu atât de optimistă încât să spun că uh, directiva europeană privind recunoașterea calificărilor profesionale și uh, cardul profesional și uh, procesul Bologna sunt un întreg unitar care funcționează foarte bine. Nu, eu m-aș uh, distanța puțin față de ce se întâmplă în procesul Bolonia. Văd că sunt multe persoane care încep să fie din ce în ce mai sceptice față de acest proces, să spună nu, dar totuși nu funcționează așa de bine, hai să facem altfel. Și alții care spun noi oricum avem un sistem mai bun, deci să lăsăm Bolonia la o parte. Deci cred că avem un sistem care s-a dezvoltat într-un mod pe care nu ni-l doream atunci când am adoptat directiva. Poate că branșa dumneavoastră, a inginerilor, este una care a abordat lucrurile într-un mod mai uh, um, concret și mai uh, organizat. poate că alte domenii, printre care și medicina, um, au uh, tot, anumite um, aspecte legate de ideologie sau, mă rog, nu sunt atât de riguroase ca și uh, ingineria, dar în orice caz e clar că există foarte multe greutăți. Nous sommes là précisément parce qu'il y a des difficultés. Există într-adevăr dificultăți uh, în ce privește implementarea acestei directive privind calificarea profesională. Există un anume scepticism, dar trebuie să uh, trecem peste această etapă. Doamnă Peterson, uh, aveți posibilitatea să răspundeți în două minute și după aceea și domnul Fuchs. Și pentru că am respectat timpul până acum. Uh, domnul Chices, dacă dorește să se mai exprime, pentru că în cea de-a doua parte va veni și domnul comisar Barnier. Dacă dorește să intervină acum, va avea ocazia. Doamna Peterson. Thank you. Um, I'd, I'd like... Mulțumesc. În ce privește declarațiile scrise, acest lucru corespunde uh, ceea ce am găsit și noi în studiu. Interviul din statul uh, membru uh, recurge și la o declarație scrisă și ar putea să uh, fie relevant, ar putea să fie interesant și necesar, așa cum ați spus și dumneavoastră în problema sănătății. A existat această necesitate pentru că sistemul de supraveghere care a existat în statul membru nu a putut să se articuleze fără existența unei asemenea declarații scrise. Mulțumesc. Domnul Fuchs? o concluzie pentru această primă rundă de dezbateri. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la întrebarea formulată de doamna Weiler. Pentru științele inginerești vă pot expune lucrurile. Procesul de la Bologna în Germania a fost transpus în proporție de 98% în ce privește uh, calificările incinerești și uh, Există deja în uh, general, în proporție de 80%, acest sistem întrepte de pregătire universitară. În ce privește celelalte profesii, nu aș vrea să mă refer la ele. Nu aș vrea nici să fac referire la acele universități care încearcă să abuzeze sau să ne păcălească cu pregătirile pe care le oferă. Eu cred că tocmai aici în Parlamentul European este important să se investească forța politică pentru ca procesul de la Bologna să fie implementat. Nu atât în interesul universităților, cât în interesul tinerilor, pentru că dacă nu vine din partea politicului o presiune a, în sensul procesului de la uh, Bologna, atunci acest demers va eșua. Vă rog insistați ca procesul de la Bologna să fie transpus în totalitate în practică, altfel rămânem la jumătate de drum și distrugem viitorul uh, unor tineri. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Domnul Tige, doriți să interveniți în acest moment al dezbaterii, pentru că dumneavoastră ați avut o contribuție însemnată la acest proiect la care am lucrat împreună. Mulțumesc! Doamna președintă, pot avea o intervenție foarte scurtă pentru că domnul comisar Barnier va vorbi mai târziu. Aș vrea să menționez un punct pentru că procesul de la Bologna a fost menționat în contextul acestei directive în repetate rânduri. Dorința noastră este să avem un studiu extern în ce privește interacțiunea acestor două procese importante. Vroiam doar să vă aduc la cunoștință această intenție. Restul îl va expune domnul comisar. Vă mulțumesc. Sur la première partie, euh, Antonio, bon, alors je vais laisser la... În legătură cu această dezbatere, Antonio Correa de Campos. Uh, talvez tinha pedido para falar antes do representante da Comissão. Mas... Mulțumesc. Aș vrea să am această intervenție uh, pentru că ceea ce vreau să spun se referă la multe state membre. Mulți vorbitori și-au expus deja punctul de vedere. Imaginea procesului de la Bolonia se deteriorează. Universitățile au probleme. Ă, nu există neapărat un grad ridicat de satisfacție vis-a-vis -vis de procesul de la Bolonia, iar pe piața muncii se pare că apar discriminări ă, în ce privește pe absolvenții dinainte de procesul de la Bolonia și ă, cei care absolvă după procesul de la Bologna. Cel puțin în Portugalia constatăm acest lucru, dar există și alte semnale în acest sens. În Portugalia lucrurile stau în felul următor. Asociația Inginerilor a încercat să introducă un mecanism filtru Deci, o înscriere la examen, organizarea examenului, dar Um, asta în defavoarea flexibilității sau în defavoarea mobilității. Totul este uh, într-un fel, uh, sub semnul întrebării există opinii pro și contra și există și costuri ridicate. Ceea ce șochează cel mai mult uh, este legat de uh, cazurile unor medici. S-a spus, Comisia pregătește două studii, dar poate că lucrurile pot fi privite și din alt punct de vedere. Vorbim adesea despre siguranța pacientului, dar ar trebui să ne gândim și la piedicile care există în calea mobilității. Există multe universități, respectiv asociații profesionale, îmi permiteți să uh, uh, finalizez? Uh, pare rău, spune președinta, dar te referi deja la subiectul pe care îl vom trata în partea a doua a întâlnirii noastre, deci îți vom oferi ocazia să intervii din nou. Domnul Leșner, foarte pe scurt, foarte pe scurt, procesul de la Bologna, absolut de acord cu ceea ce a spus domnul dr. Fuchs, dar aș vrea să fac următoarea observație foarte scurtă nu putem să construim toate reglementările în baza procesului de la Bologna, pentru că uh, vom avea în următorii zece ani uh, de-a face și cu cazuri, cu persoane care nu au fost implicate în procesul de la Bologna. Poate că faceți o observație și în legătură cu asta. Deci, o foarte, un foarte scurt răspuns, un răspuns și mai scurt. Da, am ținut seama și de aceste cazuri și tocmai de aceea este important ca experții din comisiile Registrului Național să se poată exprima, pentru că ei cunosc exact și procedurile vechi și procedurile conforme procesului de la Bologna. Alors nous allons donc entamer maintenant la... Așadar, vă propun să trecem la a doua parte a ședinței noastre pe care o dedicăm uh, și mai mult având în vedere uh, vorbitorii la experiența uh, uh, <clears throat> celor din domeniul sănătății. Dau în primul rând cuvântul domnului Patrick Forci, care este reprezentantul Colegiului Național al Farmaciștilor din Franța și care ne va vorbi despre experiența în domeniul acestei profesiuni a farmaciștilor și apoi uh, voi da cuvântul domnului profesor uh, Tony Hazel, care reprezintă asistentele medicale și moașele din uh, Regatul Unit. Uh, va vorbi și dumnealui despre sistemul de recunoaștere automată a calificărilor profesionale în domeniul medical. Domnul Hazel a fost invitat de comisie pentru a Uh, dirija pentru a coordona uh, pregătirea lucrărilor de revizuire a directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale. Îi dau așadar cuvântul domnului Patrick Forciui. Mulțumesc, doamnă președinte. Intervine acum în dezbatere după ce am discutat, am menționat deja despre uh, domeniul sănătății, deci s-ar putea să ne repetăm, dar uh, am putea să intrăm apoi în detalii în timpul dezbaterii și voi încerca să nu insist prea mult asupra fiecărui sub subiect. Mă voi referi la trei subiecte. În primul rând, voi face trimitere la contextul european, voi vorbi despre uh, relațiile uh, și experiența din, între farmaciști la nivel european și apoi despre principalele rezultate obținute după această perioadă, perioada de vară, uh, timp în care am studiat, pentru că uh, din iunie până în septembrie ne-am ocupat de acest uh, dosar. În ceea ce privește contextul european, așa cum ați spus și dumneavoastră, de fapt, discutăm despre directiva referitoare la recunoașterea calificărilor profesionale, al, cărui, al cărei obiectiv era de a permite libera circulația a uh, acestor lucrători în Europa și vă reamintesc că cele 15 directive existente vizează 5 profesiuni în domeniul sănătății, medicii, stomatologii, moașele, asistentele medicale și farmaciștii. Directiva trebuie să fie evaluată la 5 ani de la intrarea sa în vigoare, propunându-se eventual o revizuire, o, dacă este necesar. Întrucât am fost invitată domnul Tige să uh, fiu uh, evaluator, raportor uh, în acest, pentru acest proces, trebuie să vă spun că îi mulțumesc pentru că Uh, este vorba de un nou proces și anume autoritățile competente au fost invitate să facă prima evaluare, primul studiu și am încercat să vedem dacă există o structură la nivel european al autorităților competente <clears throat> dar întrucât aceasta nu exista, atunci am făcut un raport pentru fiecare profesiune în parte, deci eu vă voi vorbi astăzi doar despre ceea ce îi, doar despre uh, farmaciști. Am organizat uh, trei întâlniri, după cum vă spuneam, în cursul verii, prima dată, data de 7 iunie 2010, ocazie cu care uh, ne-am ocupat de un proiect uh, al Comisiei Europene pe care l-am adaptat pentru a elabora un chestionar specific profesiunii noastre pentru evaluarea directivei. Ne-am reîntâlnit apoi, în data de 9 iulie, pentru a dezbate principalele subiecte pertinente, și anume uh, locul de uh, locul uh, de muncă, uh, prestările temporare, formarea, cooperarea între autoritățile competente. Și a treia oară ne-am întâlnit în data de 3 septembrie pentru a face o sinteză, pentru a vedea care sunt marile tendințe um, în cadrul observațiilor făcute de autoritățile competente. Și am discutat cu autoritățile competente din toate cele 27 uh, state membre pentru farmacii și am obținut 18 rapoarte, deci nu toate țările membre ne-au oferit un astfel de raport, dar cel puțin cele 18 obținute au fost uh, elocvente. La început, uh, ne-am ocupat de facilitarea condițiilor pentru mobilitatea lucrătorilor din acest domeniu. Aici vedeți datele la care s-au prezentat uh, rapoartele. Putem să avansăm puțin cu uh, slide-urile uh, a vedea care sunt principalele rezultate. Aș uh, prefera să răspund după aceea la întrebările dumneavoastră pentru a intra în detalii. În prima parte a dezbaterii s-a vorbit deja despre acest lucru, dar știți că pentru uh, domeniul nostru există și această condiție specială de a asigura siguranța pacienților. Și, într-adevăr, vrem să garantăm această siguranță în întreaga Europa. Cu siguranță există uh, lucrători care fac greșeli, dar uh, cei care fac greșeli în țara lor de origine sau într-alta și care sunt suspendați în țara lor de origine nu trebuie să aibă posibilitatea de a-și exercita profesia liber în altă țară, în alt stat membru de aceea trebuie să existe o coordonare la nivelul autorităților competente din toate statele membre. Acum, recunoașterea automată se dovedește a fi un succes atât pentru autorități cât și pentru farmaciști. toate efectele sunt pozitive și de fapt <laughs> când totul se întâmplă, totul e bine, atunci nu prea discutăm despre acest lucru. E ca și cu trenurile, vorbim mai mult despre cele care întârzie decât despre cele care sosesc la timp. Deci, în această privință sunt mai optimist decât uh, reprezentantul Germaniei care a vorbit mai înainte. Cred că am înregistrat deja rezultate interesante, cel puțin pentru farmaciști. În privința prestațiilor temporare, acest lucru este destul de recent pentru farmaciști, fiindcă exista pentru alte categorii în domeniul sănătății, dar nu pentru farmaciști. Deocamdată există doar puține cazuri de acest gen și puțină experiență, dar ceea ce am uh, urmărit uh, părea să funcționeze în mod satisfăcător. Apoi, ne-am ocupat îndeaproape de formare și de competențele uh, farmaciștilor în mod special. Durata formării pare a fi adecvată pentru toate autoritățile competente care ne-au răspuns, 5 ani plus un stagiu de 6 luni, uh, ceea ce se dorește este o armonizare la nivelul stagiilor. Uh, șase luni uh, într-o singură etapă, mai degrabă decât un stadiu fragmentat care nu permite o uh, dobândire suficientă a cunoștințelor pentru candidați. Apoi, cinci ani de formare e foarte bine, dar câte ore de formare pe an? Cu ce se umpluți acești cinci ani? Și câte ore de curs sunt oferite efectiv? Și acest aspect trebuie să fie armonizat. Și o altă problemă care a fost deja menționată anterior, și anume problema legată de cunoașterea limbii în țara gazdă. În, tot în ceea ce privește formarea și competențele, s-a dovedit că este necesar să se actualizeze conținutul studiilor și să fie revizuite competențele farmaciștilor pentru că eh, deocamdată avem o bază care datează din 1985, ori trebuie să ținem cont de evoluția societății, dar și de eh, cea atribuțiilor profesionale. De exemplu, în Franța există o lege care a modificat în mare măsură anul trecut competențele farmaciștilor, deci cred că ar trebui să eh, revedem noul rol și să redefinim subiectele materiile care trebuie să fie studiate uh, pentru farmaciști, având în vedere evoluția tehnologică, cât și uh, progresele în domeniul sănătății. Un alt aspect important este cel al formării continue. Eu am, mi-am obținut uh, diploma în 1970 și dacă n-aș fi avut formare continuă de atunci, nu știu dacă m-aș mai fi putut numi farmacist astăzi este absolut necesar să armonizăm această formare continuă și să le permitem profesioniștilor să se formeze nu numai în țara lor de origine, ci și în alte țări, pentru că există foarte, foarte mulți specialiști competenți într-un domeniu și nu se regăsesc în toate țările. Deci, în acest sens, ar trebui să existe o mobilitate a profesioniștilor. <clears throat> și acum voi încheia cu două idei în privința cooperării dintre autoritățile competente. Pe de o parte, am vorbit despre proiectul IMI, care a fost menționat și de către dumneavoastră și poate vom reveni asupra lui în dezbatere. Este vorba. Autoritățile competente sunt mulțumite de folosirea uh, uh, portalului Comisiei și de altfel, farmaciștii au fost incluși în grupul pilot al IMI, dar aici nu sunt încă reprezentate toate statele membre, ceea ce e păcat, și nu toate sunt dispuse să colaboreze cu acest sistem. Închei uh, cu un alt subiect, cel al cooperării dintre autoritățile competente. E vorba de cardul european, care ni se pare un avantaj în plus pentru uh, recunoașterea diplomelor, în ceea ce ar fi util pentru prestațiile temporare. Uh, am primit uh, răspunsuri pozitive cu doar una sau două excepții. Ni s-a arătat însă că acest card trebuie să fie eliberat de autoritățile competente, așa cum sunt definite în directivă ceea ce vine în întâmpinarea uh, intervenției colegului meu inginer de mai adineori. Deci avem nevoie de un cadru și comisia ar trebui să se ocupe de această eliberare de carduri care ar putea fi foarte utile în cadrul activității acestor profesioniști în domeniul sănătății și ar putea contribui la validarea formării continue ar putea să dea acces la telemedicină, care va fi un subiect deosebit de important în uh, domeniul nostru, precum va da acces de asemenea și la fișele medicale. Um, iată, în concluzie, uh, rezultatul uh, lucrărilor noastre, care, adevărat, s-au desfășurat pe o perioadă foarte scurtă, acum trebuie să le aprofundăm Vom continua să colaborăm cu autoritățile competente pentru a analiza domeniul, dar îi mulțumim Comisiei pentru abordarea inovatoare și insistăm și noi asupra protecției uh, siguranței pacienților. Dar pentru noi, farmaciștii, ar trebui să revedem formarea inițială a farmaciștilor în ceea ce privește conținutul, nu durata, apoi va trebui să facem într-un mod sau altul obligatorie formarea continuă, tot în beneficiul protecției pacienților și să vedem cum se poate face cooperarea între autoritățile competente. V-am spus asta și la începutul reuniunii. O putem face în cadrul unei structuri europene a autorităților competente, care trebuie să poată lucra împreună <clears throat> și Uh, să lucrăm în cadrul IMI care va continua să se dezvolte. Iată ideile principale pe care le-am extras în urma primelor lucrări. Uh, există autorități competente diferite în Europa, vă reamintesc, există ministere, agenții și colegii uh, Eh, ceea ce cu siguranță îmbogățește rezultatele studiilor în cauză. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc mult, domnule Forciui, pentru experiența dumneavoastră ehm, deosebit de importantă, ceea ce ne demonstrează că trebuie să fim entuziaști pentru a registra progrese. Ne mai rămân 2, 3, poate 4 ani de activitate intensă, dar suntem pe calea cea bună. Și acum îi dau cuvântul domnului Tony Hazel, care reprezintă asistentele medicale și moașele din Regatul Unit. Um, mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru invitația de a veni și a mă adresa dumneavoastră azi aici. Uh, este o onoare și un privilegiu să fac acest lucru. După cum știți cu toții, acest proces este primul stadiu din uh, consultarea cu privire la revizuirea acestei directive. Am, uh, mi s-a cerut să furnizez informației Comisiei și anume să colectez uh, informații cu privire la stadiul de punere în aplicare a directivei 2536 în statele membre. Um, Consiliul pentru Asistentă și Moașe din Regatul Unit a primit această sarcină din partea Comisiei Europene și anume de a coordona activitatea de colectare a rapoartelor de punere în aplicare pentru profesia de uh, asistente medicale. De asemenea, ne-am bucurat să colaborăm strâns cu colegii noștri uh, din Franța, Autoritatea de Reglementare pentru Moașe, care au coordonat această activitate pentru profesia de moașă. Am avut uh, un uh, chestionar comun care a fost elaborat de comisie și apoi a fost modificat de uh, autoritățile competente. Fiecare rețea a avut trei întâlniri și am fost încântați să vedem răspunsul pozitiv pe care l-am primit la invitația noastră adresată tuturor autorităților de a participa. Rezultatul acestor uh, întâlniri a fost elaborarea 26 de rapoarte naționale pentru asistentă și 24 pentru moașă. Am citit aceste rapoarte și mi s-au părut foarte interesante și informative. Sigur că există diferențe în modul în care a fost uh, implementată directiva în statele membre și acestea reflectă natura diferită a autorităților competente din statele membre. Există însă și niște puncte comune care au, uh, s-au concretizat în urma acestor rapoarte. Și acestea, sigur, sunt uh, toate se regăsesc în raportul scris al Uh, Consiliului uh, nostru care se găsește pe site-ul Comisiei. Prima chestiune pe care am uh, identificat-o a fost formarea minimă comună, care recunoaște faptul că azi asistentele medicale și moașele au un rol mult mai Uh, larg și responsabilități mai multe decât acum 30 uh, de ani. În multe state membre, teoria și practica nu mai sunt privite ca fiind uh, două elemente separate. Metodele de învățare s-au dezvoltat pentru a reflecta legătura dintre ele și integrarea acestora. A doua chestiune o reprezintă dezvoltarea profesională continuă. Autoritățile competente sunt de acord că această dezvoltare profesională continuă ar trebui să fie obligatorie. Uh, acest principiu ar trebui să fie trecut ca fiind obligatoriu în directivă și uh, asistentele medicale și moașele ar trebui să fie încurajate să își extindă competențele profesionale. Un alt principiu este schimbul de informații. Există în momentul de față abordări diferite care reflectă diferențe cu privire la uh, legislația pentru protecția datelor din statele membre. Însă, consensul este următorul. Mecanismul de alertă IMI ar trebui să fie extins pentru a include și profesiile politicile sectoriale, mai ales în interesul siguranței pacienților. Ultima chestiune este uh, sunt testele de limbă. În rapoartele pe care le-am colectat de la autoritățile competente, se confirmă că testarea lingvistică este văzută ca fiind responsabilitatea angajatorului. 13 din cele 26 de rapoarte au uh, uh evidențiat um, Uh, plângeri cu privire la cunoștințe lingvistice insuficiente ale asistentelor medicale și moașelor care își desfășură activitatea într-o altă țară decât cea de origine. Sper că aceste informații vă vor fi utile dumneavoastră și comisiei atunci când veți uh, Uh, realiza acest proces de revizuire a directivei și vă reamintesc că informații mult mai detaliate se găsesc pe site-ul nostru și pe site-ul Comisiei și sunt uh, bucuros să răspund oricăror întrebări pe care le-ați putea avea. Mulțumesc! Merci. Je constat... Mulțumesc! Constat că reușim să ne respectăm exact uh, foaia de parcurs în ce privește intervențiile și voi putea da ocazia tuturor celor care doresc să se exprime să o facă. Dau cuvântul acum domnului Spiros Taliaduros din Grecia, care este membru al Parlamentului din Grecia. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες Mulțumesc. Dați-mi voie să fac câteva observații. Și îi rog pe colegii din uh, Parlamentul European să țină seama de ele. Se pare că obiectivul directivei este de a facilita mobilitatea intracomunitară a um, profesioniștilor și în felul acesta și de a beneficia de directiva privind serviciile. Noi optăm pentru o mobilitate, pentru o liberă circulație, pentru uh, libertatea uh, prestării serviciilor în alt stat membru, dar după um, luna mai în care în Grecia au fost implementate aceste directive s-a constatat că 90% um, sunt beneficiare studenții greci care studiază în străinătate și care Ehm, în același timp nu apelează la autoritățile competente pentru recunoașterea diplomelor obținute în străinătate. Noi ehm, dorim să ne servim de acest instrument pentru a facilita libera circulație, dar ehm, în același timp, poate că este necesar să suprimăm anumite dispoziții care privesc cetățenii din statele membre. Trebuie să creăm anumite supape există recunoaștere automată a calificării profesionale pentru anumite profesii din lumea medicală și din ordinul arhitecților. Însă nu trebuie aplicate aceste formule automat pentru celelalte profesii, pentru că între statele membre există diferențe uriașe între sistemele naționale de educație. Deci, nu se poate uh, ajunge la o corespondență automată. Să vă dau uh, un exemplu. Profesia kinetoterapeuților din Grecia. Este nevoie de o diplomă universitară. În alte state este suficient ca cineva să obțină o diplomă doar în baza unor studii secundare. Există o serie întreagă de elemente profesionale ale uh, evaluatorului trebuie să existe o verificare a cunoștințelor, pentru că nu există întotdeauna garanția că um, la nivelul solicitantului se găsesc toate cerințele profesionale necesare pentru o practică în uh, statul în care uh, dorește să lucreze. Trebuie să existe o verificare a dosarului. Modificarea, revizuirea generală a directivei Poate că este încă precoce în clipa de față, poate că mai este nevoie de puțină experiență înainte de a putea trece la o evaluare. Poate că trebuie aprofundate puțin aceste documente. Trebuie să facem eforturi până vom ajunge la o adevărată Uniune fără frontiere. Este important uh, să încercăm să evităm crearea de probleme pe plan național. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Filippo Bubico din partea Senatului Italian. Grazie, signora Presidente. Innanzitutto vorrei dire che... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să vă spun că revizuirea directivei ar putea să fie o foarte bună ocazie de a găsi soluții la problemele care au fost identificate în prima fază a punerii în aplicare a directivei. Europa nu trebuie să renunțe la ideea de a-și dezvolta propria piață internă, mai ales datorită vremurilor grele prin care trecem acum. Trebuie să depășim temerile, ostilitatea care au fost menționate în raportul Monti pentru a depăși temerile și aceste tendințe naționaliste de uh, izolare, trebuie să ne asigurăm că standardele sunt foarte clare și că ele pot fi puse în aplicare de toate statele membre. Trebuie să evităm existența unor uh, lacune, unor uh, Um, lips, lipsuri de reglementare pe care să le poată utiliza um, persoanele care doresc să profite de sistem, trebuie să protejăm consumatorii, dar și pe uh, cei care doresc recunoașterea calificărilor profesionale. Trebuie să definim un set minim de standarde pentru uh, calificările profesionale. De aceea cred că propunerea făcută de Uh, Asociația Gen- Inginerilor Germani este foarte utilă. E o contribuție excelentă care ar putea fi uh, baza unei a doua faze de armonizare. Prin utilizarea unui card profesional, acest card european, Um, care să fie introdus uh, în uh, regim de voluntariat, deci pe bază voluntară, într-o primă fază, dar care să fie un obiectiv pentru toți participanții la piața internă. Am avea atunci o recunoaștere reciprocă a calificărilor profesionale și a responsabilităților profesionale. Cred că ar fi de asemenea adecvat să luăm în considerare recomandările din documentul Rumble ca și rezultatele prezentate de um, reprezentanții diferitelor profesii farmaciști, asistente medicale și moașe. Cred că trebuie să susținem și procesul Bologna pentru spațiul european al învățământului superior. Acest proces trebuie să continue și să progreseze, dar experiența profesională, asociațiile profesionale trebuie să facă același lucru. Pentru că educația și formarea profesională trebuie să convergă. Trebuie să definim un spațiu comun al uh, educației, al calificărilor profesionale, al activităților profesionale. Credem că aceasta este o ocazie foarte bună, pentru că parlamentele naționale, guvernele naționale și alți actori ar putea să utilizeze toate aceste discuții pentru a regândi lucrurile și pentru a veni apoi cu niște contribuții pentru optimizarea dispozițiilor juridice care ne stau la dispoziție azi. Mulțumesc! Mulțumesc, rețin ceea ce a spus și mai ales ultima frază, mm. care este fundamentală și, într-adevăr, va trebui să facem progrese. Dau cuvântul colegului meu, domnul Jevin, din partea Parlamentului European, care și profesional este implicat în această dezbatere. Mulțumesc, doamna președintă, și eu sunt medic ca o serie întreagă de participanți la această întâlnire și am cunoscut această problematică încă înainte de a deveni europarlamentar. S-au spus multe lucruri. Cred că doamna Weiler a și rezumat foarte bine problema, spunând că noi toți prezenți aici suntem convinși că formarea profesională din țara noastră este cea mai bună. Din păcate, aceasta este și marea dificultate, pentru că într-o lume ideală, dacă profesiile ar fi identice și ar avea un tratament identic de la o țară la alta, ă, nu ar mai exista nicio problemă. Dar lucrurile nu stau chiar așa, pentru că nici o infirmieră din ă, Italia nu face același lucru zilnic ca o infirmieră din Franța. Iar dacă formațiile inițiale, pregătirea inițială ar fi identice, nici nu ar mai avea rost să discutăm aici nu ar exista nicio problemă de a recunoaște într-un stat membru A formarea profesională dobândită în uh, țara membră B. Dar uh, pe noi ne preocupă această problemă. Este foarte important să uh, nu ne întâlnim aici peste 10 ani, peste 15 ani pentru a analiza de ce viitoarea directivă nu a funcționat, tot așa cum nici precedenta directivă nu a funcționat cum trebuie. În al doilea rând, adevărata problemă, ați spus-o foarte bine și unii și alții, este grija, este teama care există pe plan național ori ne vor, găsi, ne vor ajuta profesioniștii din diversele domenii să creăm garanții pentru ca un medic din Franța să fie la fel de bine pregătit ca și medicul din România, ca și medicul din Italia. Asta uh, ne va ajuta să facem un progres. Dumneavoastră, legiuitorii naționali, ați putea accelera lucrurile în acest sens prin diverse instrumente care să combată până la urmă problemele care apar pe uh, plan național și uh, există posibilitatea de a învinge aceste îngrijorări și prin discuții între noi, cu toți cei care formează profesioniștii, pentru că Eh, trebuie să aibă în vedere că eh, faptul că la un moment dat studentul de astăzi ar putea să dorească să lucreze într-o altă țară. Deci eh, trebuie să găsim formule pentru a învinge aceste rezerve, aceste temeri și să le acceptăm pe celelalte. Deci trebuie din acest punct de vedere să acordăm credit educației profesionale. Deci, eu cred că există, din acest punct de vedere, și anumite piedici psihologice, dincolo de diversitatea existentă în statele noastre. Eu cred că în Europa există o bună pregătire și trebuie să creăm șanse pentru ca medicul să fie la fel de bine format în fiecare stat membru. Mulțumesc, dau cuvântul acum Camerei Lorzilor, baroane Ocasin, care este în același timp președinta Comisiei pentru Piața Internă. Deci avem motive să colaborăm. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamne președinte. Ca președinte a subcomisiei care abordează piața internă, susținem ideea ca persoanele calificate să poată să circule liber și de asemenea să-și desfășoare activitatea în mod liber în piața internă. Dar experiența Regatului Unit ne arată că sistemul actual, inclusiv punerea sa în aplicare, e departe de perfecțiune, după cum am auzit deja. Noi ne dorim un sistem care să fie simplu, ușor de înțeles și de către profesioniști și de către public, transparent, de încredere, accesibil ca preț și care să nu permită fraude. Dacă ne gândim la comentariile făcute de membrii Parlamentului uh, italian. Directiva trebuie să dea posibilitatea statelor membre să se asigure că profesiile din alte state membre că profesioniștii din alte state membre sunt suficient de competenți pentru a-și presta activitatea în, uh, pe teritoriul lor. Nu putem să uh, fim uh, indulgenți aici. Trebuie să existe niște cerințe foarte stricte, printre care și cerințe lingvistice. Autoritățile competente din statele membre trebuie să comunice în mod eficace unele cu altele, astfel încât să nu aibă loc cazuri ca și cel menționat de doamna Steller, și anume uh, atunci când uh, un medic este suspendat în Spania, Spania trebuie să notifice imediat autoritatea competentă din toate celelalte state membre, inclusiv Regatul Unit. Și de asemenea trebuie găsite modalitățile practice pentru cea mai bună colaborare a, competen- a autorităților competente. În orice caz, este foarte important ca profesioniștii să poată să circule și să lucreze liber cu garanțiile de siguranță uh, respectate. Mulțumesc! Merci! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Michael Pantulas din partea um, Parlamentului grec. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε președinte. După o procedură îndelungată și după depășirea unui număr mare de probleme, Grecia, așa cum ați auzit de la colegul meu, în 2010, prin grație unui decret prezidențial, a hotărât să modifice legislația națională pentru a fi în conformitate cu cea europeană. Aceasta a fost o prioritate a doamnei Diamantopolu, care, după cum știți, a fost de asemenea comisar la un moment dat, comisar european. Um, poate mă înșel eu, doamnă președinte, dar uh, această tendință nu a fost uh, preluată în uh, tabloul de punct, tabel, tabela de punctaj din uh, iunie 2010. Uh, <clears throat> nu vreau să spun că există rele intenții, nu, din potrivă, admir activitatea dumneavoastră și a Comisiei, dar vreau să insist ca această informație să fie reluată în evaluarea ulterioară. Uh, nu sunt de acord cu întârzierea de care a fost acordat, acuzată Grecia. Guvernul grec s-a angajat pentru a recupera timpul pierdut și pentru a depăși dificultățile. Astăzi, uh, facem tot ceea ce uh, trebuie în toate domeniile, inclusiv dispozițiile detaliate ale decretului prezidențial, tocmai pentru a depăși anumite dificultăți birocratice sau corporatiste. Însă nu există probleme concrete. De fapt, o mare parte au fost. Uh, pardon, există în continuare o serie de probleme. Și acum a spus și doamna Boldini. Uh, Italia și Grecia se găsesc într-o regiune confruntată cu foarte multe probleme care poate nu sunt cunoscute în alte state membre ale Uniunii Europene. Uh, ca și doamna Boldi, uh, aș, v-aș vorbi despre ingineri. De fapt, există um, politehnici, universități politehnice în statele membre care nu includ în curicula lor discipline care uh, referitoare la normele antiseismice uh, pentru clădiri, uh, pentru că nu se găsesc în zone cu risc de seism. Ori în Grecia nu, acea, situația este diferită. Pentru noi, inginerii în domeniul construcțiilor trebuie să cunoască aceste norme care sunt vitale pentru siguranța cetățenilor europeni. La transpunerea directivei, Grecia a considerat că profesiunile de arhitect, medic, um, moașă, uh, asistentă medicală și farmacist sunt recunoscute automat fără să existe vreo altă procedură preconizată și de atunci nu mai există nicio problemă. Foarte mulți vorbitori s-au referit despre, la problema cunoașterii limbii din țara gazdă. Nu vreau să revin și eu asupra acestei probleme. În încheiere, doamnă președinte, aș insista doar asupra dorinței noastre de a contribui în mod fructuos la acest proces. Trebuie să ținem cont de experiența dobândită cu această directivă. Dialogul cu parlamentele naționale trebuie să continue pentru că aceasta este singura cale pe care putem să o urmăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc, da, va fi un dialog în timp între Parlamentul Național grec și Parlamentul European grec și asta pentru că îi voi da cuvântul colegului nostru, domnul Tiafildes. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să fac două observații. În primul rând, este vorba despre profesiune, ocuparea forței de muncă și drepturile Uh, lucrătorilor. Având în vedere că libera circulație a lucrătorilor este un pilon al, uh, în domeniul ocupării forței de muncă și că recunoașterea calificărilor profesionale este un element cheie în cadrul acestei politici, aș spune că directiva uh, din acest domeniu este legată de diferitele regimuri de contracte colective de muncă care există în cele 27 de state membre. Mă tem că deschiderea unor profesiuni reglementate va avea un impact asupra dreptului muncii și că va trebui să găsim o dispoziție care să uh, țină cont de regimul aplicabil acestor profesiuni. Apoi uh, există uh, fraudele transfrontaliere. În ceea ce privește metodele de protecție împotriva acestor fraude, care va fi uh, legislația care va viza persoana care comite astfel de fraude. Dacă există, uh, de exemplu, fraudă într-un uh, curriculum vitae, acest lucru ar trebui să împiedice o persoană să lucreze într-un alt stat membru. Există oare o umbrelă de protecție europeană care să ne permită să abordăm aceste cazuri de uh, Uh, fraudă, ce fel de procedură juridică se poate aplica și pe ce temei. Vă mulțumesc! Înainte de a da cuvântul uh, experților care s-ar putea să vă răspundă la întrebări, la întrebările importante pe care le-ați lansat, voi da cuvântul domnului Iajinski, care reprezintă Parlamentul polonez. pani przewodnicząca. Mulțumesc, Vin din Polonia și când este vorba de implementarea acestei directive în Polonia, cred că nu avem ce să ne reproșăm. Dar aș vrea să intervin aici pentru a spune altceva. Bineînțeles că există diferențe între uh, modalitățile de calificare profesională în diversele state membre, există diferențe eh, tradiționale, de pildă în pregătirea unor ingineri în eh, domeniul eh, tehnologiei construcției de mașini, dar Aici inginerii nu au neapărat un efect direct asupra sănătății oamenilor. Când e vorba de medici, însă lucrurile stau cu totul altfel, iar aici diferențele existente trebuie să ajungă să fie armonizate. Ele deocamdată există și găsesc că este foarte bine că Parlamentul European elaborează acum uh, niște norme și am făcut deja progrese în acest sens. Aș dori să îi întreb pe autorii uh, prezentărilor Dacă guvernele și asociațiile profesionale au avut uh, abordări diferite în răspunsul pe care îl caută la aceste probleme. De pildă, îmi imaginez că punctul de vedere al guvernelor uh, poate fi diferit în ce privește uh, lumea medicală și poate că asociațiile profesionale nu împărtășesc neapărat punctul de vedere al guvernului. Pentru că poate la nivelul asociațiilor profesionale este mai important să, nu e, să fie limitată competitivitatea pe piață. Deci, de incine depinde modul în care se dezvoltă industria în uh, statele membre ale Europei în ce privește medicii, însă, cred că diferențele trebuie la un moment dat să fie nivelate. Mulțumesc! Merci. Alors, avant de... Mulțumesc înainte uh, de a da cuvântul experților pentru răspunsuri. Mai avem doar două solicitări de intervenție. Uh, Catherine uh, Styler și apoi Antonio Corea de Campos, pe care l-am întrerupt uh, adn și apoi vom da cuvântul experților pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc, doamne președinte. Uh, m-am gândit ca raport la industria uh, <clears throat> produselor și uh, la, dacă un inginer face o greșeală și o clădire se prăbușește și rănește pe cineva, uh, mă gândeam că e foarte important să existe coerență în ceea ce privește formarea, calificările. Știm că există o diferență cu, față de sectorul sănătății, dar cred că nu trebuie să greșim. Ceea ce vreau să-l... Sigur, l-am ascultat pe domnul Fux, care din păcate a plecat acum, care a spus că a vorbit despre uh, sistemul B, internet. Întreb dacă e la fel și pentru farmaciști, dacă există astfel de precizări online. Uh, în ceea ce a presupus domnul, în ceea ce privește domnul Hazel, <clears throat> diferențele dintre normele aplicate pentru asistente medicale și bune practici, mă gândesc că aceste lucruri sunt deosebit de importante când vorbim despre educația și formare, dar cu asta ne întoarcem la dezbaterea privind standardele. A, trebuie să ne întrebăm ce este un standard general, nu neapărat în Franța sau în Regatul Unit. Mă întreb dacă <laughs> Ah, această discuție legată de cea care a avut loc în Comitetul pentru Standardizare. Vă mulțumesc! Obrigat, Bernard. Obrigat, Bernardet. Eh, mulțumesc! În Portugalia există aproximativ 15 medici și reprezentanți uh, ai uh, asistenților medicali de, decât în Franța. Și există uh, motive ca acum să căutăm ca 2500 de noi specialiști să vină la noi, dar din păcate există o blocadă pentru că nu cunoaștem oferta de pe piață și există studuri, studii internaționale care arată că există intenția de a permite mobilitatea specialiștilor în domeniu, dar noi nu am analizat piața să vedem dacă este și posibil să se garanteze această mobilitate. Există diferențe de la o țară la alta. Deci, există țări în care există o mare nevoie de specialiști, altele în care nu este nevoie de un număr la fel de mare de specialiști. De asemenea, există state care iau măsuri protecționiste protecționiste pentru că asociațiile profesionale exercită o presiune în acest sens ca să ia măsuri protecționiste pe piața internă din statul respectiv. Comisia a elaborat un studiu și s-a ținut oare seamă de particularitățile fiecărei piețe a muncii. OECD-ul, de pildă, a publicat uh, o listă a costurilor pentru uh, fiecare vizită la medic în diversele state membre din Uniunea Europeană. Sunt deja informații foarte interesante, dar uh, dacă tot e vorba să facem comparații în ce privește transpunerea în practică a unor directive comune, ar trebui să încercăm să aprofundăm puțin lucrurile, să analizăm amănuntele, aspectele specifice ale pieței muncii și să vedem cum putem înlătura piedicile existente. Mulțumesc! Oui, tout à fait. Așa este. Deci, pentru a răspunde la răspuns. Dar mă iertați, spune președintă, am uh, uitat că și un coleg dorește să intervină. Mulțumesc, Bernadette, pentru că mi-ai dat din nou cuvântul. Doresc să pun o întrebare uh, precisă experților din lumea profesiei medicale. Vorbim în lumea noastră de riscul medical. Întrebarea este cât se poate de simplă și probabil că nu veți putea să răspundeți pentru că nu dispunem de cifre. Am puțin impresia că acest argument ar putea să fie folosit ca un alibi care să blocheze sistemul. Cifrele existente într-o țară ca Franța se pare că în fiecare an 10 până la 50 de mii de persoane mor în spitale în urma unor complicații medicale, în urma activității uh, medicale desfășurate de uh, medici care uh, corespund din punct de vedere profesional și lingvistic tuturor criteriilor. Ei bine, dacă este un număr atât de mare de persoane care mor în spitale, um, fie datorită um, unor greșeli de practică uh, profesională, practică medicală, mă întreb dacă nu cumva um, din punct de vedere statistic avem de a face cu o problemă uh, greșită dacă vorbim de riscul medical și mai degrabă dorim să creăm o piedică în calea mobilității. Președinte, am uh, o problemă care mă preocupă. Există și o altă directivă care se referă la uh, profesia medicală și la drepturile pacientului. Am spus cu câteva zile în urmă, în cadrul unui grup de lucru, că nu trebuie neapărat să uh, ne concentrăm pe problemele riscului medical, pentru că el este minim, practic nu este o problemă reală. Dar eu cred că există într-adevăr riscuri, statisticile indică acest lucru și poate că și în urma dezbaterii pe care am avut-o astăzi ar trebui să avem în vedere această problemă. Dau cuvântul domnului Fortui pentru început. Mulțumesc, doamna președintă. Este adevărat că au fost puse foarte multe uh, întrebări uh, de către parlamentarii care au intervenit în ultimele minute și ar fi dificil să fac o sinteză. Uh, voi vorbi uh, în primul rând în calitate de farmacist, pentru că misiunea mea a fost să elaborez un raport legat de această profesie. Am fost desemnat să uh, devin uh, animatorul unui uh, grup care dorește să favorizeze un card profesional european pentru farmaciști, pentru moașe, pentru asistente, pentru infirmiere. Dar este limpede că pentru a duce la îndeplinire această misiune, noi ne-am întâlnit cu toate reprezentanții tuturor autorităților competente din statele europene. Erau profesioniști din domeniul sănătății, dar erau și reprezentanții ai unor ministere și cred că putem spune că există uh, rezerve, nu pretutindeni, dar există uh, și uh, opinii divergente între ministere, între uh, asociațiile profesionale, uh, Ordinul Farmaciștilor, în cazul meu, și uh, există într-adevăr și atitudini protecționiste uh, și rezerve față de venirea unor farmaciști din alte state membre pentru a lucra în străinătate. Uh, trebuie să vedem care sunt condițiile mobilității. Pentru că mobilitatea este importantă, dar să avem în vedere și diferențele legate de condiționarea mobilității. Pentru că, evident, trebuie să avem în vedere siguranța pacienților. Dar, așa cum ați spus, nu dispunem de cifre. În clipa de față nimeni nu știe precis uh, în legătură cu date precise în legătură cu numărul celor care uh, lucrează în domeniul uh, asistenței medicale în Europa. Iarăși, nu știu, deținem cifre în legătură cu riscurile medicale. Există autorități competente care în anumite state membre au uh, întocmit liste cu specialiști în domeniu, dar ne-am întâlnit și în cadrul echipei Ashbocard cu Uh, oameni uh, din diversele state membre care fac parte din organizațiile profesionale și uh, erau fie asociații locale, fie uniuni ale asociațiilor profesioniste. Am avut contacte cu reprezentanții ai pacienților, dar și cu reprezentanții profesioniștilor. Oricum, cifrele nu sunt clare. În clipa de față, există o situație în care există o anumită fluctuație uh, în ce privește cifrele cu care operăm. Cred că structura europeană a autorităților competente trebuie să fie uh, bine uh, definită. Este decizia grupului de lucru al acestei asociații Așpocar pentru a vedea cum putem opera cu autoritățile competente. Am înțeles că în Europa există um, peste 800 de autorități competente în acest domeniu. Dar dacă luăm exemplul Estoniei, acolo nu există decât o agenție pentru cinci profesii. Dacă luăm exemplul Franței, este uh, câte un ordin pentru fiecare profesie, sunt cinci autorități competente. Dacă luăm exemplul Italiei, noi am colaborat mult cu italienii care uh, de mult își doreau pentru uh, medici un uh, card european al profesiei. Există uh, deja 500 um, de asemenea asociații pentru fiecare regiune, practic, mai multe. Deci, vedeți că proiectul pe care dorim să îl punem pe picioare uh, necesită o colaborare între parlamentarii europeni, autoritățile naționale și asociațiile profesionale. Noi, uh, spuneam, suntem un ordin uh, al farmaciștilor, care are anumite particularități deontologice. Problematica economică ne preocupă mai puțin, dar noi trebuie să colaborăm cu toate guvernele care uh, sunt implicate. Sigur că aș putea să uh, mai adaug multe, dar nu dispunem de timpul necesar. Președinte, sper că vom avea ocazia să colaborăm. Dau cuvântul acum unui alt expert, domnul Hazel, Thank you very much, Madam Chair. Um, obviously, in responding to the various questions, it's difficult... Mulțumesc foarte mult. Este pentru mine dificil să vorbesc uh, în numele uh, a 27 de uh, autorități competente, dar eu cred că subiectul riscului medical este pasionant. Există un Consiliu al Medicilor și eu cred că el dispune de date interesante și uh, m-am întâlnit cu un uh, președinte al unui uh, asemenea Consiliu care îmi spunea că uh, medicii ar, uh, și-ar dori să uh, existe date disponibile privind uh, activitatea Consiliului Asistentelor și Moașelor. Noi, în orice caz, am stabilit standarde noi pentru preînregistrarea acestor profesii și dezbatem din ce în ce mai mult în legătură cu rezultatele activității noastre. Progresăm, cred, în direcția cea bună. Organizăm calificări profesionale există din acest punct de vedere un furnizor în uh, Marea Britanie de um, training, de pregătire profesională pentru asistente și maje și există din uh, punct de vedere teoretic și oferte online, dar nu po- poate să se substituie această ofertă experienței clinice. Uh, și uh, sigur că foarte mulți dintre cei care uh, asigură pregătirea profesională uzează și de ofertele pe care e-learning-ul le oferă astăzi. Directiva, din punctul meu de vedere, uh, a determinat o mișcare de amploare în ce privește pregătirea profesională și noi uh, procesăm uh, peste 7000 uh, de solicitări de obținere a atestatelor și rețeaua pe care noi am creat-o împreună și rapoartele pe baza experienței dobândite vor continua. Noi uh, suntem angajați în a colabora și consider că acest dialog va continua și sperăm că cele 27 de autorități din statele membre vor avea disponibilitate să împărțim informațiile și să aibă o abordare standardizată. Iar în ce privește acest card profesional, trebuie să vă spun, Consiliul nostru a fost foarte activ în Marea Britanie, dar uh, am întâmpinat și anumite piedici logistice. După cum am spus, avem uh, peste 650.000 uh, de persoane care sunt înregistrate în această profesie și um, uh, ele sunt și din Gibraltar și din alte regiuni care fac parte din Marea Britanie, dar dacă va exista vreo modalitate să putem acționa uh, constructiv în a emite aceste carduri, noi vom fi dispuși să o facem. Și uh, dacă vor exista și alte cerințe de lămuriri, voi fi uh, bucuros să pot răspunde la ele, doamna președinte. Mulțumesc, mai avem 5 minute la dispoziție înainte de sosirea domnului Barnier. Există întrebări uh, spontane și eu uh, aș dori să uh, adresez experților o întrebare. Am vorbit foarte mult despre pregătirea lingvistică, despre formarea universitară, dar competențele lingvistice ale profesioniștilor care se deplasează este deosebit de interesantă și ține până la urmă și de responsabilitățile juridice ale uh, profesionistului în domeniul asigurării sănătății. El trebuie să poată să comunice cu pacientul. Uh, ați vorbit deja despre acest așpocart, dar uh, se poate preciza și durata unei pregătiri lingvistice, ea este obligatorie uh, există pregătiri lingvistice, um, cursuri pe trei săptămâni sau pe perioade mai lungi. Care este, din acest punct de vedere, opinia dumneavoastră? Je, o, o, o nivel, o nivel... În ceea ce privește <clears throat> folosirea limbii din țara gazdă, pentru noi e o adevărată problemă Știți foarte bine că până în ziua de astăzi mi se recomandă în mare parte să nu facem o verificare sistematică a um, lucrătorilor care vin în țara noastră, ceea ce ne deranjează foarte mult. Am dori ca această poziție să evolueze. Nu știu dacă putem să spunem acest lucru aici, dar trișăm puțin. Când suntem aproape siguri uh, că știm că o persoană uh, vine dintr-o anumită țară pentru că uh, de exemplu, dacă e un belgian care vine în Franța, ne închipuim că vorbește franceză. Dar când avem îndoieli privind o țară, de exemplu, dacă cineva vine dintr-o țară mai îndepărtată, atunci îl sunăm la telefon, sub pretextând că trebuie să completăm uh, niște informații în dosar și vorbim cu persoana respectivă pentru a evalua uh, cunoștințele, dar pentru că nu avem posibilitatea, nu avem dreptul de a verifica cunoștințele lingvistice. Ceea ce nu mi se pare că este în regulă și nu mi se pare că răspunde cerinței de siguranță a pacientului. Cred, sperăm că această poziție se va modifica în timp. Mulțumesc. După cum am spus și în prezentarea mea, majoritatea autorităților competente recunosc că problema limbii uh, este într-adevăr o problemă pentru angajatori și după cum uh, a ilustrat și reprezentanta Camerei Lorzilor, uh, ei bine, din păcate, rolul autorităților de reglementare este departe de a fi clar și am dorit foarte mult să se clarifice acest rol. Vreau să fac aici o distinție între uh, capacitatea de a desfășura, de a presta un serviciu și, de asemenea, capacitatea de a fi înregistrat. Nu e același lucru. Dar există dovezi importante care arată că lipsa uh, Uh, competențelor lingvistice este o problemă în, ca, în 50% din cazurile evaluate de autoritatea competență, competentă pentru uh, asistente medicale și moașe. E vorba aici de, de competențe de comunicare care pot să fie la fel de dificile pentru uh, cei care vin într-o țară ca și ce, ca pentru cei care există, în, care își desfășoară deja activitatea în țara respectivă, indiferent de locul în care au fost ei formați profesional. Merci pour vos témoignages. Vă mulțumesc pentru intervenții. Uh, doamnă, mai vreți să adăugați uh, ceva? Nu. Nu. Bon. Nu, atunci e în regulă. Iată două cereri de intervenții. Domnul Reichner. Doar pentru că pur și simplu mi-a venit în minte, vreau să fac o observație. Există și cazuri, nu puține, în care, de exemplu, un cetățean uh, britanic uh, petrece timp în Spania. De ce uh, acesta de ce un medic din Anglia, de exemplu, să nu, fie, să nu se fi stabilit în Spania, care nu vorbește spaniolă, medicul respectiv, și oferă serviciul respectiv pentru uh, englezii care sunt acolo în vacanță? Deci trebuie să ne gândim și la astfel de situații. Eu personal nu aș merge la un medic dacă uh, știu că acesta nu vorbește limba mea. Din acest punct de vedere, m-ar, întreba, m-ar, m-ar interesa dacă această situație este cuprinsă în document. E o întrebare foarte bună pentru că eu mă duc uh, frecvent în Spania și văd că sunt foarte mulți britanici care locuiesc, care trăiesc acolo și m-am întrebat întotdeauna cum se face că trăiesc acolo și nu vorbesc un cuvânt de spaniolă. Sur, sur la langue, on voit avec la, la remarque de M. Lechner. Da, odată cu intervenția domnului Reichner ne dăm seama că uh, chestiunea e mult mai complicată decât pare. Există apoi profesiuni unde nu e neapărat uh, necesară o cunoaștere a limbii. Dacă sunteți uh, angajat pentru competențe tehnice, pentru anumită expertiză care nu are legătură cu publicul, e suficient să vorbiți uh, engleză în anumite domenii. Știți foarte bine dar există profesiuni care impun nevoia de a, ă, de a vorbi o limbă și farmacia poate să fie inclusă în această categorie. Sunt de acord cu dumneavoastră. Faptul că nu putem verifica cunoștințele lingvistice suscită o problemă, dar și pentru persoana care se ă, prezintă, pentru că dacă din punct de vedere legal nu este uh, posibil să se verifice cunoștințele lingvistice, atunci nici persoana respectivă nu poate să facă recurs privind o anumită decizie. Deci, în anumite uh, profesiuni trebuie să existe competențe lingvistice, trebuie să fie un criteriu recunoscut, dar uh, ar trebui să existe posibilitatea pentru persoana în cauză să conteste, de exemplu, o decizie pentru, că acum, pentru a se-și apăra situația. Altfel este absurd. Aplicăm o regulă care nu există și când o aplicăm uh, injust, uh, pentru că această regulă de fapt nu există, persoana în cauză nu se poate apăra. Uh, Mulțumesc, văd că domnul comisar Barnier încă nu a sosit în sală. Mai am o solicitare de intervenție din partea domnului Andres uh, Paler din uh, Andras Spaler din Ungaria și după aceea probabil domnul Repo. Domnul Spadler. Köszönöm a szót, üdvözlöm a konferencia résztvevőit. Mulțumesc, doamne președinte. Aș dori și eu să vă spun că am ascultat cu mare interes uh, această dezbatere și sper că vom putea continua și în următoarele șase luni, în timpul președinției uh, ungare a Consiliului. Sunt două întrebări pe care aș dori să le adresez aici. În primul rând, dacă e posibil, cred că ar trebui să revizuim această directivă astfel încât să nu se creeze niciun fel de organisme noi. Discutăm despre eliberarea de diplome de tot felul de organisme, de organisme de cooperare și într-un astfel de cadru am putea să Uh, deja să verificăm diplomele, să vedem dacă ele sunt uh, într-adevăr veritabile sau nu. Uh, în cazul cetățenilor care, sunt, care au limbi diferite, radical diferite de celelalte limbi din Europa, cum este maghiara, de exemplu, vorbim de cunoștințe de limbă aici. Cineva merge într-o țară și dorește să presteze servicii acolo, Eh, ei bine, persoana respectivă s-ar putea să aibă nevoie de formare suplimentară în, eh, de cursul de învățare a limbi limbii respective. Astfel, putem să găsim astăzi niște criterii pe care să le aplicăm la recunoașterea calificărilor. Da, da, într-adevăr, o întrebare, o observație pertinentă și acum domnul Rupu, care ne va prezenta ultima întrebare sau din potrivă o concluzie? Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vorbesc o, rim- o limbă rară, finlandeza. Și vreau să vă mulțumesc pentru aceste comentarii foarte interesante, mai ales pentru comentariile făcute de colegul meu, care este medic. Acestea au fost foarte inteligente. Ca și profan în acest domeniu, aș dori să spun că Uh, trebuie să um, ținem minte principiul proporționalității și în acest sector. În Finlanda, una dintre marile uh, vești, uh, știri din această vară a fost faptul că a existat un medic, un așa zis medic, care a putut să-și exercite profesia vreme de 2 ani de zile, cu toate că nu era de fapt calificat ca medic. Cum a fost posibil acest lucru? El era atât de Uh, bun, uh, avea cunoștințe lingvistice atât de bune încât a reușit să înșele pe toată lumea. Limba este așadar un element important, dar uh, poate până la urmă să ducă la înșelăciune des problèmes là où nous n'en trouvions plus. Da, colegii, colegul se pare că adaugă încă o problemă, dar Acum, uh, iată că îl putem uh, saluta pe domnul comisar uh, Michel Barnier, să-i spunem cât de mare plăcere ne face să ni se alăture în comisia noastră IMCO și dar domnul Barnier cunoaște foarte bine și instituțiile europene și activitatea parlamentară și i-am spus deja că este unul din rarii comisari care are o viziune europeană adevărată Uh, haide, nu, nu, nu, haideți să fim, să fim sinceri, să fim sinceri. Uh, foarte puține persoane au viziunea europeană și regândesc Europa uh, la 50 de ani. Bun, vă mulțumesc domnule Barnier și vă felicit pe dumneavoastră și pe echipa dumneavoastră pentru că vinerea trecută ați prezentat concluziile raportului privind transpunerea directivei în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale. Știu că a trebuit să parcurgeți 70, uh, peste 70 de 170 uh, de rapoarte din partea mai multor uh, entități. De aceea vă mulțumim pentru activitatea desfășurată și au fost niște scurgeri de informații cu privire la ceea ce va urma să prezentați mâine. Um, actul privind piața unică și uh, de aceea vă mulțumesc că ați făcut efortul de a fi alături de noi astăzi, uh, pentru că știu cât sunteți de ocupat. Vă dau cuvântul imediat. Am avut o dezbatere foarte interesantă, foarte eficientă și cred că ne aflăm pe calea ce bună, pentru că avem voința politică, Um, pe care ne-o conferă și tratatul de la Lisabona de a conlucra mai bine între noi, cele trei instituții europene și alături de parlamentele naționale. Și acum vă dau cuvântul aproximativ o jumătate de oră. Mulțumesc, doamnă președinte, um, doamnă Verniu, pentru cuvintele dumneavoastră. Uh, cred că toți comisarii europeni au o viziune europeană. E adevărat, avem interese diferite, nu avem neapărat aceeași experiență. Astăzi fac parte din colegiul comisiei condus de domnul Barroso, care are o adevărată ambiție europeană, pe care o construim împreună. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, sunt foarte încântat să mă pot prezenta aici să... și îmi veți cere scuze dacă plec după intervenția mea foarte rapid, dar știți că mâine voi prezenta alături de cam 12 colegi o activitate destul de originală, așa numitul Single Market Act, Actul Pieței Unice. Este un plan de acțiune pentru a relansa piața internă, piața unică pentru IMM-uri, pentru cetățeni, către cetățeni, cetățenii fie ei actori sau consumatori în economie. Cred că în contextul economic în care ne aflăm, ar trebui să obținem creșterea economică acolo unde se poate. Avem această enormă piață europeană cu 500 de milioane de consumatori și să cred că am putea obține 2, 4, până la 4% în plus de creștere economică dacă am funcționa mai bine. Deci nu vrem să acționăm împotriva oamenilor și fără ei. Nu vrem să acționăm împotriva IMM-urilor sau fără ele, ci din potrivă tocmai în favoarea acestora. Vreau, de asemenea, să salut prezența multor reprezentanței parlamentelor naționale. Nu uit cum este această experiență, fiindcă am fost și eu timp de 20 de ani membru al uh, Parlamentului francez și cred că este foarte important să strângem legăturile cât mai curând, cât mai frecvent posibil și să aici, la Bruxelles sau la Strasbourg să urmărim dezbaterea de la nivel național pentru că și acest lucru contribuie la uh, integrarea și la reconcilierea, dacă vreți, a cetățenilor cu piața europeană. Uh, mă gândesc, de exemplu, uh, acum la chestiunea forumului pentru piața internă uh, și alături de dumneavoastră, domnul președinte, trebuie să vă spun că uh, am urmărit îndeaproape lucrările grupului de reflecție pe care le-ați uh, constituit uh, privind recunoașterea calificărilor profesionale alături de domnul Bușoi, domnul Lechner și doamna McLaughlin în special. Am urmărit totul îndeaproape. Vreau să vă vorbesc foarte deschis, foarte direct despre acest subiect deosebit de important pentru că uh, are un, un impact asupra dimensiunii umane a pieței europene. Voi prezenta trei idei principale. În primul rând, ce am făcut legat de această directivă. În al doilea rând, în ce stadiu ne aflăm astăzi. În al treilea rând, ce trebuie să facem pentru a îmbunătăți lucrurile sau pentru a progresa. În primul rând, în ceea ce privește rezultatul obținut. În luna decembrie anul trecut uh, mi s-a adresat o întrebare verbal. De fapt, mulți uh, uh, deputați europeni și-au exprimat uh, nemulțumirea. Atunci încă nu eram uh, în mod oficial comisar, deși fusesem desemnat, uh, dar am participasem la dezbatere. Mulți deputați europeni și-au exprimat nemulțumirea cu privire la transpunerea directivei. Astăzi am un sentiment uh, um, sentimentele mele sunt uh, amestecate. Uh, nu sunt în primul rând uh, pot să confirm că transpunerea directivei este încheiată în cele 27 de state membre, dar pe de altă parte încă nu înțeleg foarte, nu pot înțelege de ce a trebuit să se transpună în atâta timp o directivă în, în timp de trei ani. Această directivă a fost adoptată în 2005 și nu făcea decât să sintetizeze texte mai vechi. Uh, de aceea e de mirare că uh, a fost nevoie de atât de mult timp pentru a o transpune, având în vedere faptul că majoritatea dispozițiilor figurau deja în texte anterioare. Oare statele membre au considerat că nu e o chestiune prioritară pentru ele? Eu aș spune că este o prioritate. Vă reamintesc că există 4600 de profesiuni reglementate în Uniunea Europeană, 4600, uh, motiv care, pentru care poate uh, s-ar fi, transpunerea a fost atât de complexă. Mergând de la medici, la arhitecți, de la ingineri, la monitorii de schi, uh, această cifră de 4600 uh, ilustrează, de altfel, susține importanța acestui text pentru că afectează viața cotidiană a miilor de europeni uh, care sunt profesioniști și care prestează astfel de servicii um, iată ce s-a întâmplat cu transpunerea. Așa cum uh, <clears throat> activitatea de evaluare în curs, activitatea de evaluare a transpunerii directivei. În acest proces sunt implicați uh, foarte mulți actori. Um, procesul de evaluare a suscitat foarte mult interes, mai ales din partea statelor membre care au participat la procesul de evaluare. Foarte mulți dintre dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ne-ați atras atenția uh, asupra problemelor legate de text și de punerea în aplicare a acestuia. Am primit 25 de întrebări în scris sau verbal din partea membrilor Parlamentului European. În fiecare săptămână vizitez o altă capitală europeană. Am fost la Varșovia, în Austria, în Portugalia, mai înainte și continui. Fac ceea ce v-am promis în timpul audierii mele. Um, organizeze ateliere pentru a reuni pe actorii de la nivel național și regional care răspund de uh, punerea în aplicare a directivelor legate de piața unică. Fie că e vorba directiva privind uh, serviciile, directiva privind achizițiile publice și directiva privind calificările profesionale. Deci, mă întâlnesc cu reprezentanții parlamentelor naționale și mă bucur să vă reîntâlnesc uh, pe o parte dintre dumneavoastră astăzi. Comisia IMCOM, pe care ne-am uitat-o, mi-a prezentat și ea o serie de studii și a organizat audieri cu experți în acest domeniu. Au fost și autoritățile competente care s-au implicat în dezbatere. Știu că ați avut uh, ocazia de a asculta pe domnul Forciui și pe domnul Hazel, care reprezintă anumite categorii profesionale anumiți specialiști uh, și le mulțumesc pentru angajamentul lor și pentru participarea la aceste lucrări. Știu de asemenea că au vorbit despre experiența acumulată în transpunerea directivei. Toate sunt contribuții prețioase pentru Comisia Europeană și de astfel uh, totul a fost făcut public în data de 21 octombrie. Doamnelor și domnilor, astăzi Vrem să știm ceea ce organizațiile profesionale, um, um, cetățenii europeni gândesc cu privire la funcționarea directivei. Și am, după prima etapă am organizat o consultare foarte uh, vom organiza o consultare foarte amplă până la sfârșitul acestui an. Și voi încerca acum, ca alături de dumneavoastră, să desprind o serie de idei uh, pentru a progresa. Consider că există trei căi principale o, în primul rând, simplificarea, apoi modernizarea <clears throat> experienței domânite în ceea ce privește calificările și cooperarea activă între statele membre. Bun, prima idee, simplificarea, simplificarea aprofundată. În <clears throat> multe state membre, procedurile sunt uh, frecvent uh, lungi, uh, birocratice, nu prea sunt transparente, iar recunoașterea calificărilor profesionale reprezintă cam 20% din uh, cazurile rezolvate de rețeaua Solvit. De fiecare dată mă cer într-o capitală europeană să mă întâlnesc cu echipa uh, care se ocupă de Solvit. Uh, la Varșovia e o echipă foarte bună, dar vă reamintesc, 20% din cazurile de care se ocupă sunt cazuri uh, legate de o aplicare complicată, birocratică a directivei privind uh, calificările profesionale. Deci avem posibilitatea de a simplifica aceste lucruri, mai ales pentru mobilitatea temporară. Directiva din anul 2005 urmărea să încurajeze prestarea temporară de anumite servicii. Acum avem noi dispoziții legislative privind mobilitatea temporară, deci statelor membre pot doar să solicite uh, celor interesați să prezinte o declarație prealabilă. Or statele membre au aplicat această regulă cu foarte multe rezerve și reticență și au uh, invocat tot felul de derogări, au uh, înmulțit criteriile și exigențele și, din potrivă, deci această dispoziție simplificată și-a pierdut substanța de multe ori. Simplificarea însă trebuie să se bazeze și pe folosirea mijloacelor electronice. Astăzi foarte multe autorități încă solicită documente originale sau uh, acte um, legalizate notarial ceea ce este mult prea dificil. În uh, actul privind uh, piața unică Mâine vom merge chiar mai departe alături de doamna Cruz, uh, vom vorbi despre semnătura electronică, despre documente electronice, ceea ce va contribui la simplificarea în domeniul calificărilor profesionale de asemenea. Un al doilea aspect de progres pe care putem să le registrăm, modernizarea acquis privind calificarea profesională, pentru că sistemul de recunoaștere automată care funcționează deja pentru o serie întreagă de profesii, arhitecții, cei care lucrează în domeniul sănătății, îl consideră a fi un succes. Și uh, acest sistem a fost susținut nu doar de organizațiile profesionale, care evident au avut un interes în această recunoaștere automată, dar și de autoritățile competente în acest domeniu și recunoașterea automată uh, rămâne valabilă um, într-o Europa a 27 uh, de state membre. Din momentul introducerii acestui sistem a trecut ceva timp. Uh, este nevoie să actualizăm condițiile minime uh, de pregătire profesională care uneori datează de câteva decenii în urmă. Dar este clar că trebuie menținut acest sistem de recunoaștere automată. Pentru marea majoritate a profesiilor, recunoașterea calificării nu funcționează automat, dar ne putem gândi la uh, preluarea sistemului analizând de la caz la caz, ținând seama de calificările obținute în diversele state. Nu este Uh, ușor. Dar ne gândim și la reforma sistemului educațional din statele membre uh, prin procesul de la uh, Bologna, de care acum universitățile țin seama. Și încercăm să vedem cum poate această reformă să faciliteze recunoașterea calificărilor profesionale. În al treilea rând, eu numesc acest demers cooperarea proactivă. Există o serie întreagă de întrebări care au fost puse de către europarlamentari în ce privește pe medicii care au practică ilegală. Ei pot beneficia de libera circulație, chiar dacă ei nu sunt autorizați să uh, activeze în statele membre. Există cazul unui medic căruia i s-a interzis să mai practice profesia în Spania și care a încercat să găsească un loc de muncă în altă țară membră. Deci uh, Asta demonstrează că trebuie să existe o cooperare, o atitudine proactivă între toate uh, autoritățile competente și eh, eh, mai ales pentru eh, profesioniștii în domeniul sănătății și să existe și un sistem de alertă, așa cum el există deja în ce privește directiva serviciilor. Au fost câteva lucruri pe care le-am evocat telegrafic, dar pot să vă spun că am tras și concluzii noi evaluăm progresele făcute și încercăm din acest punct de vedere să modernizăm directiva. În toamna lui 2011 vă voi prezenta o carte verde și în 2012 o propunere legislativă în acest sens. Examinăm problematica specifică uh, care a urmat uh, și s-a reflectat în urma procesului de evaluare și uh, vom urmări și cu mare atenție toate eventualele piedici artificiale pentru a uh, găsi interlocutori la parlamentele naționale, în organizațiile profesioniste, în dialogul nostru cu cetățenii, pentru a le înlătura. Și uh, spuneam că uh, și mâine, în urma acestui act al pieței unice, încercăm să declanșăm o dezbatere um, în cele 23 de limbi va exista uh, traducerea acestui act și declanșăm o dezbatere publică. Deci voi urmări cu mare atenție reacțiile din partea uh, organelor competente, a cetățenilor, a organismelor profesionale. O să uh, ținem seama și de reacția consumatorilor Există o serie întreagă de preocupări care au fost deja menționate și uh, se vor bucura de întreaga mea atenție. Cu siguranță că și uh, la nivelul Parlamentului European se vor urmări. Știu că în uh, Marea Britanie au fost discutate aspectele lingvistice recent, dar vă asigur că statele membre vor putea să uh, controleze modul în care vor fi implementate aceste documente. Există, din acest punct de vedere, o deschidere pe care directiva actuală o oferă. Și să nu uităm că directiva nu se referă doar la profesiile legate de domeniul sănătății, ci și la multe alte profesii la calificările uh, milioanelor de cetățeni care uh, prestează activități reglementate în Europa și uh, care necesită la un moment dat recunoașterea atestatelor lor profesionale într-un alt stat membru pe care îi interesează din acest punct de vedere perspectivele pe care noi le creăm, chiar dacă ei nu se deplasează în alt stat decât temporar. Trebuie să existe din acest punct de vedere clarificări pentru cetățeni, pentru piața noastră, pentru economia noastră internă. Necesitățile de calificare, de acestea vor beneficia până la urmă milioanele de cetățeni din Europa Uh, trebuie să ținem seama, evident, și de uh, vârsta de populație active uh, ne va preocupa și în, pe viitor pentru că dorim să atragem dincolo de frontiere în interiorul Uniunii Europene specialiști care să provină din alte state membre. Deci vom urmări aceste evoluții și un, vor exista elemente cheie care vor ține seama de evoluțiile demografice și de necesitățile economice. Vom ține seama de modificările care au apărut, inclusiv în sistemul educativ, în formarea profesională în fiecare stat membru. Dați-mi voi, înainte de a încheia, să vă menționez un proiect foarte concret care a fost susținut de uh, mulți dintre dumneavoastră. Emiterea de carduri profesionale. Deci acest proiect al cardurilor profesionale europene, paneuropene, uh, noi uh, îl menționăm și în actul pieței unice. Pentru că aceste carduri profesionale uh, pot aduce o adevărată valoare adăugată pentru evoluția pieței interne, pentru profesioniști aceste carduri vor constitui o simplificare în uh, calea uh, mobilității lor pentru a putea să-și exercite profesia și în altă țară. Și uh, în felul acesta se pot învinge piedici birocratice legate de exigențele de recunoaștere a diplomelor. Pentru că un card profesional să fie atractiv, el trebuie să să ofere anumite avantaje și să fie, pe de altă parte, așa cum este prevăzut și opțional. Dar el trebuie să fie emise autoritățile competente și acestea trebuie să aibă un acces la informațiile esențiale legate de persoana care solicită acest card. Cardul va constitui un avantaj de a facilita contactele profesionale, interprofesionale, indiferent de profilul calificării profesionale și Ă, va permite autorităților din țara gazdă să ă, obțină informațiile necesare legate de calificarea profesională a candidatului. Deci, ă, poate că sistemul IMI ar putea să fie util de asemenea beneficiarului serviciilor, că este consumator, că este angajator, Cadrul profesional constituie garanții profesionale, garanții legate de competențele candidatului. Doamnelor și domnilor, serviciile mele vor analiza modul în care eh, cardurile profesionale astfel concepute pot funcționa în practică și eh, cât mai devreme posibil, de îndată ce aceste eh, examinări vor fi încheiate, deci cât mai repede posibil Uh, vom încerca uh, să uh, începem dialogul cu organizațiile profesionale interesate, altele decât cele care și-au declarat deja disponibilitatea de a dispune de asemenea carduri. Deci, pentru noi este un element de reflexie și uh, în final, vă voi spune că primele rezultate ale evaluării demonstrează deja necesitatea de modernizare a directivei. În al doilea rând, voi rămâne dispus să-i ascult pe toți cei care doresc să se implice în procesul de reflexie pentru acest proces de modernizare. În al treilea rând, acest proces de uh, modernizare const constituie provocări majore. În al patrulea rând, cardurile profesionale uh, ar trebui să fie promovate în anii următori în concertare cu reprezentanții diverselor profesii, dar este momentul să ajungem la soluții concrete. Și în al cincelea rând, am în vedere uh, emiterea anul, în anul viitor o carte verde și în uh, anul 2012 a unui studiu de impact care să fie urmat de propuneri concrete. Acestea sunt uh, gândurile pe care am dorit să uh, vi le împărtășesc. Este o uh, zi importantă a întâlnirii între reprezentanții parlamentelor naționale cu europarlamentarii, o zi înainte de lansarea unui act important, actul pieței unice. Foarte pe scurt, domnule comisar, știu că timpul dumneavoastră este limitat. Aș dori în numele Comisiei pentru Piața Internă și numele tuturor celor care s-au deplasat aici, au făcut efortul să se întâlnească cu noi, să vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră, să vă mulțumesc pentru această prezentare eh, pe marginea eh, directivei care ne interesează. După cum știți, eh, Parlamentele Naționale și Parlamentul European manifestă un interes deosebit pentru această directivă și pentru revizuirea directivei, pentru că este fundamentală pentru dinamica pieței interne, pentru creșterea economică, pentru siguranța tuturor cetățenilor noștri și pentru siguranța um, exercitării uh, profesiilor diferite. Este foarte important ca acum, într-un moment în care ne confruntăm cu o criză economică, să uh, apară și aceste elemente de dinamică în ce privește încurajarea profesiilor și recunoașterea pregătirii profesionale din diversele țări. În cadrul discuției, și am avut un schimb de opinii foarte rodnic, vă voi menționa uh, patru elemente. Bineînțeles, mobilitatea este fundamentală, dar trebuie să uh, ținem seama și de condițiile acestei mobilități, pentru că există oameni care au dobândit o pregătire profesională care trebuie să fie recunoscută, dar este nevoie și de o siguranță juridică în clipa de față. Am evocat și uh, noțiunile de risc în uh, ce privește anumite date statistice, am vorbit despre pregătirea lingvistică, a fost menționată de diversi deputați. Am vorbit și despre activitatea temporară, care poate fi eh, de asemenea fundamentală în condițiile unei piețe unice și am avut un schimb de opinii cu parlamentarii din parlamentele naționale au fost conturate câteva piste care sunt importante pentru calificarea profesională. S-a vorbit despre transparență, despre simplificare. De ce să nu ne gândim la o comisie independentă cu experți din diversele uh, profesii uh, care să aibă dreptul să emită asemenea carduri? pentru că o asemenea comisie independentă ă, asupra ei nu va plana niciun fel de suspiciune în legătură cu eventuale interese. S-a vorbit despre armonizarea formării profesionale. Dumneavoastră ați ă, menționat procesul de la Bologna. Noi am vorbit și despre limitele procesului de la uh, Bologna. Am vorbit și despre uh, urmărirea unei pregătiri profesionale, un parcurs al pregătirii și evident am vorbit și despre aceste carduri profesionale pentru că din acest punct de vedere procesul se pare că avansează foarte repede deci, în baza căror criterii să fie emise aceste carduri, cum putem garanta confidențialitatea datelor, pentru că ea este importantă atât pentru cetățean, pentru organizațiile profesioniste, pentru consumator. Trebuie să avem din acest punct de vedere o atitudine proactivă, pentru că dumneavoastră ați dat exemplul acelui medic care uh, avea interdicție de a-și mai practica profesia în țara de origine și care și-a căutat un loc de muncă în altă țară. Am avut o dezbatere foarte bogată, foarte importantă. Mulțumesc instituțiilor implicate, Consiliului, Comisiei, Parlamentului, pentru că um, ne aflăm practic în um, nucleul tratatului de la Lisabona în ce privește această activitate. Și înainte de plecarea dumneavoastră, domnule comisar, dacă doriți să mai interveniți dată, aveți cuvântul. În orice caz, puteți conta pe colaborarea noastră. Mulțumesc foarte mult, am vorbit uh, deja și uh, cred că atenția dumneavoastră a fost uh, intens solicitată. Eu cred în mobilitate uh, în condițiile în care se respectă anumite reguli și, uh, și dumneavoastră ați spus acest lucru. Cred fundamental că provocarea legată de competitivitate este importantă și nu privește doar întreprinderile. Cred că Putem vorbi și despre o competitivitate colectivă, chiar despre uh, un aspect personal al competitivității. Și cred că Uniunea, dincolo de fiecare comună, fiecare regiune, fiecare uh, stat, dincolo de, uh, fiecare cetățean, trebuie să se lupte să fie competitiv calificarea profesională este un instrument în acest sens și um, mobilitatea poate din acest punct de vedere să constituie o atracție, o provocare. Este vorba despre o competitivitate colectivă, iar marea provocare este ca în piața unică oamenii să aibă sentimentul că ei pot oferi o valoare adăugată prin activitatea lor. Este o chestiune uh, pe care și-o pun și oamenii, și-o pun micile întreprinderi, uh, cetățenii. Care este valoarea adăugată pe care mi-o oferă Europa? Ce mi aduce Europa? Ce mi aduce marea piață internă europeană? Și eu cred că uh, trebuie să poată să-și răspundă fiecare. Mi-a adus ceva, mi-a adus o protecție, mi-a adus o deschidere, locuri de muncă noi, uh, o piață mai mare, poți flexibilități suplimentare în ce privește atitudinea de consum. Deci, eu cred inclusiv că prin actul pieței unice ă, avem un mijloc de a face mai funcțională piața unică, lărgită și să stimulăm în felul acesta economia europeană. Dacă va funcționa mai bine, toți cei implicați vor funcționa mai bine inițiativa privată, inițiativa publică, activitatea uh, pe plan național, activitatea pe plan european, iar în cadrul strategiei 2020, uh, să luăm un exemplu foarte concret, căruia îi dedic uh, mare pasiune în clipa de față. Colega mea care este implicată în domeniul cercetării a dezvoltat uh, uh, pentru 2020 uh, o, un impact sporit al cercetării, al inovării și se servește și de instrumentul brevetului european. Și trebuie, din acest punct de vedere, să deblocăm că piedicile existente în calea brevetului european. Pentru că dacă um, în felul acesta ne putem proteja uh, inovațiile la un nivel corect. Dacă piața internă va funcționa bine, întreaga strategie în domeniul cercetării și inovării va putea să funcționeze și aș avea foarte multe exemple de acest gen. Oricum vă mulțumesc doamnelor și domnilor Uh, pentru angajamentul dumneavoastră, pentru sensibilitatea politică și pentru interesul pe care manifestați pentru această largă dezbatere publică. Uh, noi am investit foarte mult efort în ultimele trei patru luni în uh, elaborarea acestui act al pieței unice. Spuneți-ne care este punctul dumneavoastră de vedere pentru ca piața unică să servească mai bine și întreprinderile mici și mijlocii, consumatorul, cetățeanul și voi fi foarte deschis propunerilor dumneavoastră. Mulțumesc, domnule comisar, și cred că împărtășim aceeași viziune, pentru că dacă într-una din zilele viitoare, cum sper, datorită dialogului pe care noi cu toții îl purtăm piața internă va putea deveni adevărata cale comună a identității cetățenilor europeni, cred că atunci uh, vom fi făcut față um, provocărilor cu care ne confruntăm în ultimii ani. Pentru că în felul acesta piața internă va deveni într-un fel baza, temelia cetățeniei europene. Și uh, uh, Vă mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc tuturor celor care au venit de departe pentru a purta acest dialog cu noi și mulțumesc experților care uh, uh, colaborează cu noi și au avut o activitate de cercetare de mai mulți ani ne-au împărtășit rezultatele acestei activități. Mulțumesc colegilor eh, care au rămas la această întâlnire. Suntem pe o cale care va fi lungă, dar cred că o vom parcurge împreună în interesul tuturor cetățenilor europeni, împreună cu Comisia, împreună cu Consiliul și cu toți parlamentarii Sper că la întoarcerea acasă vă veți întâlni cu colegii din parlamentele naționale și veți putea să le spuneți cum lucrăm în baza tratatului de la Lisabona pentru a face față acestor mari provocări.